But first of all, we just need to do the introductory. Bună seara! Bună seara! Vă rog frumos să ne, ne începem lucrările. Așadar, Primul punct de pe ordinea de zi, adoptarea proiectului de ordine de zi. Dacă nu există obiecții, considerăm că a fost adoptat. Acum, Trecem la următoarele puncte de pe ordinea de zi. Mai întâi, aș vrea să îi inform pe colegi și mă scuz dinainte că au existat probleme tehnice cu sistemul de distribuire la începutul acestei săptămâni și atunci nu toate dosarele au putut să fie trimise colegilor. Sper din suflet că în decursul zilei de azi vom uh, repara această problemă, dar încă o dată vă spun că a fost o problemă independentă de voința noastră. Primul punct important pe ordinea de zi este votul avizului privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei. Există 60 de amendamente și le vom vota. Apoi am programat dosarul Equitable Life. S-a făcut o cerere din partea colegilor Villan și McGuinness pentru că acest punct să fie înscris pe ordinea de zi deoarece petiția a rămas deschisă. Așadar, era o petiție în așteptarea unui aviz al nostru asupra acestui punct. Apoi, vom da cuvântul co-raportorilor despre inițiativa cetățenească, colegii doamna Oale și domnul Hafner, care ne vor spune care au fost rezultatele cu um, întâlnirii cu co-raportorii de la AFCO. Vă informez că în seara zilei de 13 decembrie la Strasburg, AFCO va, a convocat reuniune pentru a discuta despre termenii finali ai uh, acordului. Apoi, la punctele 8, 9, 11, 13 și 14, vom uh, dezbate petițiile înscrise la ordinea de zi. Apoi, în ce privește petiția din România, pot să vă spun că aceasta va fi dezbătută în prezența jurnaliștilor și în prezența domnului Maniu, apoi în prezența domnului ministru Turcan și va fi prezent și domnul Galea, care este consilier juridic. De asemenea, la punctul 18, petiționarul va fi prezent. În ce privește adoptarea proceselor verbale a reuniunilor din 29-30 septembrie și 25-26 octombrie, dacă nu are nimeni vreo observație, considerăm că aceste două procese verbale sunt adoptate. Deci, le considerăm a fi adoptate. Vă mai reamintesc că aveți și partea B în dosarul dumneavoastră, unde figurează petițiile pentru care cerem o închidere a acestor petiții pentru că uh, am primit răspunsul de la comisie, deci sugerăm ca toate acestea să fie închise, cu excepția cazului în care vreunul dintre colegi Uh, solicită contrarul. Nu mai am alte comunicări de făcut. Dacă nu dorește altcineva să ia cuvântul, trecem imediat la punctul 5 de pe ordinea de zi și începem votul despre avizul privind accesul public la documentele Parlamentului, ale Consiliului și ale Comisiei. Nu, nu am văzut-o pe doamna Henk... Nu am văzut pe doamna Hankis care dorea să ia cuvântul. Da, am avut mai multe ocazii să facem un schimb de opinii, ne știm cu toții poziția, deci haideți să încep, începem votul. Începem votul. Amendamentul va fi vot cu apel nominal? Întreabă doamna vicepreședintă. Mi se sugerează, spune doamna președintă, să facem o, un vot test. Este, este Pavel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 Allora, procediamo con le votazioni. Haideți acum să începem voturile. Articolul 2, amendamentul numărul 14, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 15 la articolul 2. Nu, spune președinta este caduc pentru că am adoptat amendamentul precedent. Da, pentru că am respins amendamentul 14, atunci și amendamentul 15 este caduc. M-am exprimat greșit. Amendamentul 1 la alineatul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 16 la articolul 3, punctul A. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm. S-a închis votul. Deci 10 voturi împotrivă 8 pentru se respinge. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 3 la articolul 3.b, Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 17 la articolul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 4 la articolul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul numărul 5 la articolul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul numărul 18 la articolul 4. Cine este pentru? Este caduc, se pare. Amendamentul 6 la articolul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 19 la articolul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 20 la articolul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 21 la articolul 4. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 22. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă prima parte. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă și a doua parte, a treia parte acum, cine este pentru, împotrivă. Da, cine se obține, am uitat să spun, dar se adoptă. Amendamentul 7 este caduc. Amendamentul 23 la articolul 4. Cine este pentru? Împotrivă abține, se respinge. Amendamentul 24 la articolul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 25 la articolul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 8, articolul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 26 la articolul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 9 la articolul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. sugestie din sală dacă se poate vota restul, se pot vota restul amendamentelor în bloc. Deci, toate celelalte amendamente le putem vota în bloc. Cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține? Sunt toate adoptate. Deci, procedem acum la votul final, vot electronic. S-a închis votul, s-a adoptat cu 17 voturi pentru, pentru că adăugăm uh, votul colegului fără card electronic. Felicitări doamnei Hankis. Doamna raportor, vă mulțumesc foarte mult, stimați colegi, pentru munca depusă și aș vrea să-i spun domnului Cashman că îi sunt recunoscătoare pentru că a avut uh, un spirit deschis pentru găsirea de compromisuri. Mulțumiri uh, doamnei Henke, spune doamna președinte și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Punctul 6. Și am să dau cuvântul semnatarului, domnul Paul Braithwaite. Aveți cuvântul. The invitation, Madam Mulțumesc foarte mult pentru invitație, doamna președintă, pentru a prezenta Comisiei PETI o actualizare a acestei povești de lungă durată. Organizația pe care o reprezint este cea a membrilor um, grupului de acțiune Equitable Life. Aceasta are 80.000 de membri. Și în timp ce eu vorbesc aici, perfidul Albion, pentru că vreau să uh, spun care este comportamentul perfid al uh, britanicilor față de cei 80.000 de membri ai Equitable Life, dintre care peste 2.000 de cetățeni nemți și irlandezi. Am adus aici petiția în fața Parlamentului în urmă cu exact șase ani și am făcut acest lucru pentru că trezoreria britanică nega faptul că s-au făcut uh, o nedreptate prin uh, serviciile de reglementare financiară ale guvernului britanic în cazul Equitable Life. Și încerc să vă spun astăzi că această atitudine a autorităților britanice a continuat și în fața multor promisiuni pe care le-am promis, le-am primit uh, din partea tuturor partidelor. Nu pot decât să laud răspunsul acestui Parlament față de petiția mea. A fost înființată o comisie specială de anchetă și au fost uh, ținute mai multe uh, ședințe de informare. Doamna Wallis a prezentat uh, un raport cu peste 150 de pagini în iulie 2007, care a fost adoptat cu majoritate, iar recomandarea acestuia era să se ceară guvernului britanic și tuturor părților afectate să accepte și să implementeze în mod adecvat orice recomandare a ombudsmanului parlamentar britanic, orice recomandare pe care aceasta ar putea o face. Marea Britanie a ignorat acest raport și a ignorat de altfel toate scrisorile care au fost primite din partea deputaților europeni, din partea parlamentarilor și din partea foștilor președinți, printre care și fostul președinte al Uniunii Europene. Au trecut peste doi ani de când raportul ombudsmanului a fost publicat în regatul Marii Britanii. Între timp, autoritatea de supraveghere financiară, care este vinovată de mari probleme de reglementare financiară, nu a recunoscut acest lucru și nu a recunoscut faptul că victimele ar trebui să fie compensate. Fostul guvern britanic nu a recunoscut recomandările ombudsmanului și trezoreria a numit un judecător care era ieșit la pensie pentru a face plăți doar celor care fuseseră afectați în mod disproporțional. Acest proces a durat 18 luni de zile și acesta a fost amânat uh, până după alegerile recente din mai. Acest uh, proces însă a lăsat totul neschimbat. Iată de ce, în mod uh, nesurprinzător, s-a recomandat ca doar 450 de milioane de euro să fie plătiți. Și uh, chiar în ultimul moment, acest proces a fost în sfârșit abandonat după ce își îndeplinise scopurile și scăzuse speranțele membrilor. Pe 20 octombrie, aceasta a fost o dată memorabilă și nefastă în ceea ce privește comunicarea compensațiilor. Aceasta a fost inclusă în revizuirea bugetară care a fost făcută de către miniștrii bugetari și această dată era foarte bună pentru vești proaste. Era vorba de 1,2 miliarde de euro care se anunțaseră că vor fi plătite pe o perioadă de trei ani și după aceea încă 600 de milioane de euro care să fie plătiți în decenii pentru pensionari. Este uh, pentru prima oară când se face uh, o astfel de recomandare din partea guvernului. Un lucru destul de cinic. Guvernul britanic a acceptat ca investitorii în uh, Equitable Life au avut uh, pierderi de 1,5 miliarde de euro. Însă se estimează că de fapt pierderile sunt de 7,5 miliarde. Iar în ceea ce privește cifrele uh, prost evaluate ale trezoreriei, doar o treime dintre acestea ar trebui să fie compensate. Însă, de fapt, se arată că doar o pătrime din pierderile totale vor fi plătite. Și toate aceste locări nu au niciun sens. 37.000 de mii de pensionari vor primi 100% din pierderile lor, cu plăți anuale până când aceștia vor deceda. O veste foarte bună pentru ei. Însă 10.000 de uh, titulari și mai bătrâni din Equitable Life, cei care și-au început uh, pensiile înainte de 1992, nu vor primi nimic. Și aceștia sunt, de fapt, cei mai vechi clienți ai Equitable Life. În afară de aceasta, există și un milion de victime pentru care vom avea doar 1,93 miliarde de euro pe trei ani. Se estimează că doar 15% din pierderile reale sunt acoperite. Aceasta nu este justiția pentru care am luptat noi Scuza pe care o prezintă noul guvern este faptul că economia britanică se află acum în criză. Și, deși această uh, chestiune consideră că a fost uh, rezolvată în mod satisfăcător și că vrea să meargă mai departe. Însă, promisiunile coaliției făcute după alegeri arată că trebuie să fie făcute plăți uh, transparente titularilor Equitable Life Aproape jumătate dintre noi europarlamentari au semnat cereri pentru a susține și pentru a vota o compensație adecvată a victimelor scandalului Equitable Life. Sper să vedeți de ce membrii organizației noastre se simt uh, trădați de acest guvern, așa cum și guvernul dinainte o făcuse. Pentru că ceea ce s-a propus nu este deloc logic și nu ne folosește la nimic. De fapt, s-a adoptat abordarea anterioară a guvernului pentru cei care au fost afectați în mod disproporțional și în același timp se spune, se afirmă că ar fi corect pentru toată lumea. Organizația noastră a început în fața tribunalelor britanice o revizuire legală a acestor cazuri și considerăm că pierderile totale au fost calculate în mod uh, incorrect, cu 45% mai puțin și că compensațiile nu îndeplinesc promisiunile guvernului și că 10.000 dintre pensionarii cei mai în vârstă au fost rămas, uh, au rămas fără absolut nimic. Este de aceea deplorabil că trebuie să recurgem din nou la tot felul de scrisori și revizuiri împotriva noului guvern, când, de fapt, procedurile parlamentare ar trebui să fie cele care să ofere justiția pentru toți. Și în ceea ce privește uh, germanii și irlandezii care sunt uh, lăsați deoparte și ignorați se spune că ei, nefiind uh, cetățeni britanici, n-ar trebui să fie supuși celor 85% uh, reduceri în uh, compensații din cauza problemelor economiei britanice. Și sub regulile europene, aceștia ar trebui să se poată bizui pe autoritățile britanice. Ar trebui să fie protejați și ar trebui să aibă compensații de 100%. Organizația noastră a prezentat argumente și pentru aceste victime nebritanice. În anunțul făcut de George Osborne pe 20 octombrie, acesta spunea că îi va ajuta și pe cei care au pierdut bani din Marea Britanie în urma scandalului Equitable Life. Aș vrea să cer Parlamentului European astăzi să se ridice împotriva perfidului Albion și să ne ajute pentru a lupta împotriva guvernului britanic pentru atitudinea sa și pentru faptul că n-a reușit să repare această probleme și să dea compensații cetățenilor în urma unor eșecuri clare în ceea ce privește autoritățile de reglementare britanice. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Grazie. Mulțumesc. Dau cuvântul domnului Bortel din partea Comisiei. Thank you, Madam Chair. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Comisia își exprimă toată simpatia față de cetățenii europeni care au avut de suferit daune și pierderi din cauza crizei uh, companiei Equitable Life. Am vrea însă să subliniem faptul că directivele europene în ce privește asigurările și asigurările de viață nu prevăd vreo obligație pentru statele membre ca să aibă soluții pentru disputele dintre uh, deținătorii de polițe de asigurare și companiile de asigurări. Și aici despre așa ceva este vorba. Singura posibilitate pentru comisie este să lanseze o procedură de nerespectare a dreptului comunitar. Însă, așa cum în mod repetat a spus Curtea de Justiție în hotărârile sale, procedurile de uh, încălcare nu pot să fie folosite decât atunci când legile naționale existente și insist asupra faptului existente nu sunt compatibile cu dreptul comunitar, dar nu putem să facem nimic pentru legile din uh, trecut, care între timp au fost amendate sau uh, modificate, chiar dacă în trecut aceste legi nu respectau uh, directivele europene. Noi continuăm să urmărim îndeaproape acest caz și în cazul în care apare vreo dovadă că dreptul comunitar a fost încălcat, suntem pregătiți să uh, luăm măsuri. Acestea sunt comentariile pe care le putem face acum din punctul de vedere al Comisiei. Vă mulțumesc! Mulțumim. Dau cuvântul doamnei McGuinness. Thank, thank you, madam. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să-i mulțumesc domnului Bradman pentru prezența sa și declarația făcută aici în fața comisiei. În calitate de fost președinte al Comisiei Speciale de Anchetă, îmi pare rău să ne întoarcem aici uh, din nou. Aș fi preferat ca această chestiune să fie rezolvată spre mulțumirea dumneavoastră, dar se vede din declarația pe care ați făcut-o că nu așa s-a întâmplat. Am dezbătut aici în comisie, poate unii membri nu sunt uh, conștienți de toate detaliile, așa că am putea propune ceva acțiuni sau eventual să avem o dezbatere aici în comisie în legătură cu ce s-ar putea face. Sunt îngrijorată că uh, mulți membri pe care îi reprezintă Pol ar putea lua legătura cu noi și multora dintre ele datorăm un răspuns. Ei nu sunt mulțumiți și se pare că există o nedreptate aici în ceea ce privește uh, propria organizație. Și din ce am înțeles și am să citez din declarația cancelarului George Osborne de pe 20 octombrie, cred că acest lucru trebuie clarificat acolo unde se spunea că îi vom ajuta și pe cei din afara Marii Britanii care au fost afectați. Și dacă, de fapt, petiția s-a prezentat în, la Parlamentul European este tocmai pentru că există un interes european, pentru că au existat victime în afara Marii Britanii și sperăm că dacă până la urmă se vor acorda compensații, acestea trebuie să fie acordate tuturor, indiferent de naționalitate. Și sper că așa să se întâmple. În calitate de membru al Parlamentului am scris uh, trezoreriei britanice și n-am primit niciun răspuns până acum la scrisorile mele, deci nu pot să dau niciun fel de informație suplimentară. Dar oricum uh, sunt uh, mulțumită de oportunitatea pe care o avem de a dezbate astăzi. Și atunci sunt conștient, așa cum știam încă de la început, că ținând cont de faptul că noi oferim susținerea noastră victimelor și atunci când s-a dovedit că au existat aceste victime, am fost conștientă pe de altă parte și de capacitățile noastre limitate pentru că noi nu putem oferi compensații și de asta au nevoie victimele. Dacă nu putem oferi în mod direct aceste compensații, totuși avem responsabilitatea de a ne asigura că aceste compensații adecvate sunt date de către cei care au această responsabilitate și acestea să fie echitabile față de toată lumea și uh, sunt convinsă și în urma prezentării de astăzi că acesta nu este cazul în ziua de astăzi. Așa că îi mulțumesc lui Paul pentru prezența sa aici și sper că la sfârșitul discuțiilor noastre și în urma dezbaterilor noastre să ajungem la un plan de acțiune. Vă mulțumesc. Grazie. La parola la colega Wallis. Dau cuvântul colegei Wallis, doamna Wallis. Thank you very much. Uh, Vă mulțumesc, doamnă președintă, și mulțumesc și doamnei Măghinez. M-am implicat mult în acest caz și și mie îmi pare rău că dumnealui a trebuit să fie din nou prezent aici. Îmi face tot timpul plăcere să-l văd, dar nu în asemenea circunstanțe. Eu, ca și mulți alții, am sperat atunci când am văzut uh, formularea din acordul noii coaliții guvernamentale că urma să se întâmple ceva. Deși, din câte am înțeles eu, există anumite progrese pentru că acest guvern a recunoscut ca fiind adevărate rezultatele anchetei, anchetei ombudsmanului britanic, încă nu a făcut pași concreți pentru a trece la fapte. Și eu am cerut garanții că se vor acorda uh, se va acorda aceeași atenție și se vor acorda aceleași despăgubiri victimelor care nu locuiesc în Regatul Unit. Am primit uh, garanții neoficiale, dar mi-aș fi dorit să existe și ceva scris și de asemenea mi-aș dori uh, să se exerciteze presiuni din partea comisiei noastre în acest sens asupra autorităților britanice. Oferta autorităților britanice este inechitabilă Și întotdeauna m-a deranjat un lucru, mai ales în ultimii ani, căci am văzut și alte cazuri în regatul britanic, de exemplu falimentul Iceland Bank, când uh, păgubașii au fost imediat uh, um, despăgubiți și apoi cei care au pierdut atât de mult din cauza falimentului uh, Equitable Life uh, încă își așteaptă banii. Sunt îngrijorată, dar cred că nu trebuie să ne mulțumim cu această uh, stare de lucruri, trebuie să găsim o cale practică de a face progrese. Și atunci poate că ar fi bine să solicităm noului guvern la putere o declarație publică sau poate putem chiar să invităm pe cineva aici și să îi adresăm câteva întrebări. În primul rând, în ce privește uh, tratamentul cetățenilor care nu sunt din Marea Britanie și care aveau uh, uh, poliție de asigurare de viață și, din câte știu eu, în primul trimestru anului viitor vor fi făcute primele plăți către uh, uh, o parte din foștii clienți ai companiei Equitable Life. Vă mulțumesc acum dau cuvântul domnului Cashman. Vă mulțumesc, stimate domnule Paul Breathwaite, pentru toată munca de uriaș pe care ați depus-o încă de la început. E adevărat că s-au scurs șapte ani de zile de când ați venit prima oară să vorbiți cu noi și pe vremea aceea eu eram uh, vicepreședinte al acestei comisii. Și noi am făcut această comisie de anchetă, anchetă condusă cu succes de uh, colega Măghines. Și îmi aduc aminte exact ce s-a întâmplat la Dublin, când am, ne-am întâlnit cu persoane care au investit uh, de bună credință, erau convinși că sunt protejați de lege și ei, de fapt, au fost abandonați de lege. Nu a existat niciun fel de protecție. Și faptul că Paul Breathway a tot avut recurs la uh, uh, instanțe și apoi și la noi, este de uh, lăudat pentru că nicăieri în Marea Britanie nu am văzut vreo autoritate, vreun partid politic care să fi dat dovadă de onestitate în acest caz. Eu am fost unul dintre cei care am votat pentru toate recomandările, indiferent dacă erau aplicabile sau nu. Deci am cerut ca aceste recomandări să fie acceptate de toate părțile interesate, atât de guvernul britanic cât și de petiționari. Petiționarii le-au acceptat, însă se pare că nimeni altcineva, inclusiv fostul guvern uh, laburist. Recunosc că trăim cu toții în condiții economice foarte grele și se vor face tot felul de declarații politice. Dar nu mă pot împiedica să nu mă uit la suma despre care vorbim, sub 3 milioane de lire sterline. Numai puțin de, în urmă cu câteva zile, știu că a existat o sumă de 6 miliarde de lire sterline pe care compania Vodafone le datorează uh, trezoreriei britanice. dacă, dacă toată lumea și-ar asuma răspunderea, ar exista bani disponibili pentru a-i uh, despăgubi pe acești oameni. Și s-a dat și exemplul Icelanding. Cei uh, care și-au pierdut investițiile au primit o formă de compensare. Aici vorbim despre un eșec financiar de fapt, ar, ar trebui ca să spunem că e vorba despre o catastrofă. Nu vreau neapărat să compar ce s-a întâmplat cu Equitable Life cu Icelandic Bank. Aici a existat o anchetă s-au făcut niște recomandări. Recomandările respective au fost acceptate. Deci dacă reluăm contactul cu guvernul britanic și cu aceste minunate instituții uh, britanice, uh, poate chiar Parlamentul, ar fi abordarea cea mai bună. Ar fi bine să trimitem o copie uh, a recomandările noastre tuturor membrilor Parlamentului Britanic, care la rândul lor ar putea să le transmită alegătorilor lor, pentru că astfel poate o să fie conștienți de obligațiile lor, pentru că altfel o să asistăm din nou la acțiunile unui guvern care are putere, dar nu are principii și așa ceva nu mai poate fi acceptat. Sunt la uh, dispoziția lui Paul Breathwaite și a celuilalt petiționar pentru toate aspectele uh, judiciare și nu numai, pentru că acum trebuie să ne ocupăm și de cazurile petiționarilor din Irlanda și din Germania, care, cărora încă nu li s-a făcut dreptate și nu au primit niciun fel de compensație pentru uh, reclamațiile lor. Vă mulțumesc! Mulțumim, colegul Vos. Vielen Dank. Ich möchte mich im Grunde den Ausführungen... Mulțumesc foarte mult! Aș vrea să continui ceea ce a spus colegul nostru și n-aș vrea să repet totuși chiar aceleași lucruri. De fapt, Ceea ce avem noi ca rezultat al raportului de câțiva ani este că am constatat că nu s-a întâmplat nimic. Despăgubiri n-au fost. Cred că ar trebui să ne menținem poziția. Nutream speranța că ombudsmanul uh, va fi prezent uh, alături de noi și de asemenea uh, am fost uh, am avut mari speranțe pentru că mi s-a părut că guvernul britanic uh, vrea să facă ceva. Ar fi fost bine să avem niște explicații suplimentare, de aceea sugerez să avem o nouă întâlnire atunci când ombudsmanul va putea să vină la Bruxelles pentru ca să ne uh, împărtășească părerea sa despre această situație. Nu cred că vom putea să terminăm acest subiect astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc, n-a cerut nimeni altcineva cuvântul. Nu s-a manifestat nimeni altcineva. Nu știu dacă reprezentantul comisiei mai dorește să ia cuvântul. Nu. Domnul Brightway? Nu, colegul Cashman. Just, uh... Mulțumesc. Dacă îmi permiteți, cu tot respectul față de comisie, dacă am fi urmat sfatul comisiei în urmă cu șapte ani, n-am fi avut o comisie de anchetă și n-am fi ajuns la recomandările noastre. Știu că comisia trebuie să respecte tratatele și achiul comunitar, dar așa cum am arătat întotdeauna aici la comisia noastră, atunci când e vorba de chestiuni care au de-a face cu drepturile omului și cu libertățile civile, și noi avem măcar o autoritate morală pentru a acționa și ținând cont de Tratatul de la Lisabona și de Carta Drepturilor Omului. De aceea recunosc ceea ce a spus Comisia, nu sunt surprins de acest lucru, dar sunt mulțumit de faptul că Comisia noastră a acționat în mod independent, ne ținând cont de sfatul Comisiei în urmă cu șapte ani. Mulțumesc. firmatare qualcosa, prego. Semnatarul dorea să mai adauge ceva. Mai aud. Mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc uh, prietenilor mei, doamna McGuinness, doamna Wallis și domnul Cashman pentru cuvintele frumoase. De asemenea, Michael a înțeles foarte bine că n-a înțeles prea bine, nu e vorba de trei milioane, ci trei miliarde. Iar în Vreau să spun aici că îmi pare bine că la Comisia de Petiții se tratează în continuare acest dosar cu foarte mare seriozitate după atâta timp. Și, de altfel, declarațiile frumoase au fost făcute, dar n-am primit uh, compensațiile pe care le așteptam și de atât de ce ne-am prezentat în fața ombudsmanului parlamentar britanic. Sper, deci, ca până la urmă să se țină cont de recomandările dumneavoastră, ca persoanele implicate să vă viziteze și sper ca aceasta să se întâmple la următoarea ședință de la anul. În ceea ce privește plățile, Diana, acestea vor începe să fie acordate începând cu vara viitoare, pe o perioadă de trei ani, din păcate nu mai devreme, dar oricum aș vrea să mulțumesc deputaților și președintei pentru că m-au invitat astăzi. Mulțumesc! Mulțumim. Mulțumesc. Cred că nu se îndoiește nimeni de faptul că nu avem uh, vreo intenție să încetăm de a urmări îndeaproape acest dosar. Și cred că și acest lucru este valabil și pentru comisie, dar întotdeauna ne lovim de limitele competențelor noastre. Ceea ce putem să facem acum este, într-adevăr, să retrimitem recomandările um, comisiei noastre de anchetă și să le trimitem ministrului de finanțe, eventual nu așa cum spune colegul Cashman uh, fiecărui deputat britanii, dar putem să trimitem aceste recomandări președintelui uh, Camerei Lorzilor. Și, în plus, am putea să solicităm sprijin în această campanie de comunicare din partea președintelui nostru Buzek, care ar putea să-și folosească autoritatea și ar putea să ceară o intervenție, în acest caz din partea președintelui Parlamentului Britanic. Iată o sugestie pe care aș putea să o vă fac în plus de uh, ce au cerut colegii. Acum, dacă sunteți de acord, încheiem aici discuțiile, dar petiția rămâne deschisă. Doamna Măghine s-a mai cerut cuvântul. I mean, I, I do support your proposal. Mulțumesc. Într-adevăr, susțin propunerile dumneavoastră. Există trei părți aici. În primul rând, recomandarea, așa cum au menționat colegii. Însă există și alte două chestiuni, o chestiune specifică în legătură cu titularii de polițe din afara Marii Britanii. Cred că trebuie să avem mai multe acțiuni și imediat în legătură cu această problemă. Nu știu exact ce anume trebuie să facem. Dar până nu avem deja o propunere, dar până nu o facem în scris, atunci transmitem practic un mesaj uh, celor de la noi de acasă, un lucru care nu este adevărat. Iată de ce avem nevoie fie de o scrisoare, fie de persoane care să vină la această întâlnire și să ne răspundă la întrebări, să clarifice dacă acest pachet este disponibil pentru toți titularii de polițe. Și există și acea problemă a inegalității între titularii de polițe. Dar cred că cel mai este important este să rezolvăm această problemă la nivel european și să implicăm și EMAG-ul în acest dosar ca până acum. Mulțumesc. Eu sunt o... Doamna președintă, sunt ferm convinsă de faptul că trebuie să acordăm multă atenție acestui subiect, dar trebuie să informăm și autoritățile naționale și avem nevoie de o contribuție din partea lor. Deci, în cadrul uh, scrisorilor noastre trebuie să facem trimitere și la uh, soarta acordată beneficiarilor de poliție de asigurare care nu erau cetățeni britanici. Da, dacă sunteți de acord cu sugestia mea, vom trimite aceste uh, note informative. Mulțumesc din nou petiționarului și trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv uh, inițiativa cetățenească și vreau să dau cuvântul unuia dintre cei doi coraportori, nu știu cine vrea să ia cuvântul mai întâi, doamna Wallis sau domnul Hafner. Doamna Wallis? Domnul Hafner. Ich äh, spreche auf Deutsch, wenn Sie erlauben. Wir haben ja die Dolmetsch. Voi începe, voi vorbi germană, dacă îmi permiteți. În ultimele săptămâni, activitatea pentru raportul nostru a devenit uh, mai intensă în cadrul Comitetului Petiții. Am avut reuniunea cu raportorii fictivi, am uh, ajuns fie la consens, fie la compromisuri și luni Comitetul pentru Afaceri Constituționale s-a a decis care va fi raportul, iar marți, împreună cu Comisia și cu actuala președinție a Consiliului, într-o discuție tripartită, am încercat să găsim la o, solu- o soluție la problemele rămase deschise. Aceste discuții au fost uh, facilitate de faptul că în săptămânile anterioare am uh, menținut dialogul cu toți participanții pentru a vedea care sunt marjele de manevră pe care le avem. Și acest lucru a fost extrem de util, mai ales pentru că Consiliul care uh, are un rol important în luarea deciziilor și pentru modificările pe care le-am dorit noi uh, a trebui să consulte statele membre pentru a vedea. Cred că în această discuție tripartită am uh, înregistrat un adevărat succes. Dacă ne uităm la rezultatul actual cu proiectul Comisiei, putem spune că, în primul rând, numărul de state membre a trecut de la 9 la șapte, am putut deci să scădem numărul uh, statelor, este un mare succes pentru Parlament. În al doilea rând, această absurdă dificultate legată de numărul mare de semnături a putut fi eliminată. Vedem că de îndată ce există o inițiativă prezentată de șapte persoane dintr-un stat membru, Comisia poate să ia o inițiativă. Am obținut, deci, în aceste discuții ceea ce nu am obținut prin discuția din cadrul Comitetului de Petiții și anume nu doar ca cetățenii Uniunii Europene să poată semna, ci și rezidenții din Uniunea Europeană. Acest lucru n-am reușit să-l facem, alt lucru n-am reușit să facem și anume să scădem vârsta celor care pot să semneze petițiile uh, până la 16 ani. Vreau să legăm această vârstă de uh, vârsta um, care permite tinerilor să participe la alegeri. Comisia și Consiliul au insistat pentru ca cetățenii să poată semna doar menționând numărul de pe um, buletinul de identitate sau cartea de identitate. Există țări unde acest document nu există și atunci situația poate uh, fi diferită. În țările în care există uh, carte de identitate, numărul poate fi uh, verificat. În Germania avem număr de pașaport, de exemplu, care ne permite să participăm la referendumuri. În cadrul Consiliului uh, s-a rediscutat problema și numeroase țări care până acum vroiau uh, să folosească cartea de identitate și-au schimbat poziția. Există, repet, anumite țări în care acest lucru nu se poate face fără numărul de pe cartea de identitate, dar am ajuns la un compromis și acest compromis uh, va putea fi introdus în regulament. Norma europeană prevede că petiționarul poate să-și dea numele, adresa, naționalitatea, data de naștere și să semneze. Pentru majoritatea țărilor membre, aceste elemente permit verificarea semnăturii în multe ă, țări nu se cere ă, numărul cărții de identitate. În alte țări este cerut și numele tatălui sau numele mamei. Deci, noi avem un formular A pentru țările care corespund normei europene, adică nume, adresă, naționalitate, semnătură, iar pentru celelalte state membre există un formular special uh, prin care se pot solicita date suplimentare. Se cere totuși un minim de, de date. Dacă uh, se cere numărul cărții de identitate, poate că alte date nu mai sunt necesare. În ceea ce privește uh, semnăturile, uh, am stabilit o perioadă de 12 luni Inițial ne gândisem la 18, dar n-am uh, avut parte de, de prea mult sprijin uh, din partea Parlamentului. Am, uh, ne-am adresat și Comisiei și Consiliului, care uh, au arătat oarecare deschidere. Apoi, uh, în ceea ce privește transparența, urmăm acest principiu al transparenței legat de uh, posibilitatea de a ști cine finanțează o anumită acțiune, cine este în spatele ei. Putem informa în legătură cu toate contribuțiile de peste 600 de euro. Am stabilit aceeași limită ca și pentru partidele europene. Am uh, obținut de asemenea următorul lucru, Comisia să fie obligată să ne ajute. Nu e vorba de help desk, ci punctul de contact, contact point. Practic este cam același lucru. Uh, am cedat un pic de teren pentru că lucrurile uh, au fost destul de complicate, am uh, ajuns la acest termen pe care vi l-am menționat deja, 12 luni. Pentru noi cel mai important era să obținem progrese în alte domenii. Unii colegi au spus că uh, lucrurile nu se pot transpune mai repede. Și dacă acum am stabili, de exemplu, șase luni, n-am mai avea garanții n-am putea aplica sancțiuni dacă o țară ar aplica reglementarea după 30 de luni. Letzter punct. Apoi, un ultim punct în care apare o mare diferență de păreri era cel legat de audierile publice și cred că acesta este punctul cel mai important îi ascultăm oare pe cetățeni? Dacă vin cu un milion de semnături, o să-i ascultăm sau o să le trimitem o simplă scrisoare? Comisia nu vroia să organizeze obligatoriu o audiere, ci să decidă în fiecare caz în parte. Însă, iată, am reușit ca Parlamentul European să fie responsabil ca și Comisia, de altfel, pentru aceste audieri. Însă, noi dorim audieri, iar împreună cu Comisia am găsit soluția ca Parlamentul și Comisia să aibă dreptul și obligația de a organiza aceste audieri în comun. Și mie mi se pare o soluție foarte bună, pentru că chiar și în cazul în care în textul regulamentului nu este afirmat în mod explicit acest lucru, și anume că nimeni nu pune la îndoială uh, petiția respectivă, uh, va se poate întâmpla ca anumiți cetățeni să aibă inițiativă la nivel european, să aibă un anumit număr de semnături, deci trebuie ascultați și trebuie să le oferim un forum unde să poată fi ascultați, unde să-și poată uh, depune plângerea. Și acest lucru se va face, repet, uh, în comun, comisie, uh, parlament, iar rezultatul sper că va fi destul de onorabil, chiar dacă nu ne place vreo problemă sau alta. Cred că putem să ne felicităm de succesul pe care l-am obținut împreună. La colega Wallis Mulțumesc foarte mult, doamna Wallis. Mulțumesc. Într-adevăr, este absolut adevărat și este și mai impresionant uh, să stau aici să ascult această listă și să ne dăm seama, de fapt, că Parlamentul și-a pus uh, marca asupra acestui acord și asupra ceea ce sperăm să fie forma finală a acestei legislații. Și cred că putem să fim uh, mândri de partea noastră în acest proces. Așa cum s-a spus deja, avem uh, câteva regrete, unul sau două, dar în general cred că acest instrument va fi mult mai bun decât părea la început, atunci când uh, a venit aici la Parlament și cu siguranță mult mai bun decât după prima lectură la Consiliu. Deci vom fi mândri de ceea ce vom fi obținut. Și este mult mai ușor de utilizat. De aceea vreau să mulțumesc tuturor colegilor care ne-au ajutat în acest proces. la... Dorește cineva să ia cuvântul? Nu, din nou colegul Hofne. Dacă nu există discuții, aș vrea să spun că am avut parte de o cooperare excelentă cu toți cei implicați în acest dosar, mai ales doamna Diana Wallis, dar vreau să mulțumesc și coraportorilor pentru contribuții, pentru capacitatea dumneavoastră de a discuta amendamente de compromis. Mulțumesc lui David Lowe, secretariatului și, bineînțeles, și secretariatului și coraportorilor de la AFCO. Am avut o muncă uriașă de făcut și uh, ajutorul dumneavoastră a fost prețios. Sinaru. Domnul Boștinaru. Vreau să mulțumesc raportorului pentru această muncă excelentă cu rezultate deosebite și cred că ar trebui să fim mândri de rezultatul obținut în comun. Aș vrea de asemenea să menționez aici faptul că membrii Comisiei PETI sunt dispuși să lucreze îndeaproape și să furnizeze ideile lor pentru a îmbogăți un proiect care la început ridica multe semne de întrebare și astăzi în sfârșit putem vedea că într-un dosar atât de important am ajuns la un adevărat consens și acesta este felul în care noi, deputații, putem lucra împreună atunci când ne interesează într-adevăr o cauză europeană. Vă mulțumesc încă o dată pentru munca dumneavoastră remarcabilă. Nessun altro intendente. Nimeni altcineva nu mai dorește să ia cuvântul, nu? Atunci vreau și eu să mulțumesc colegilor Wallace și Hofner pentru toate eforturile lor și am reușit nu numai să obținem un rol semnificativ pentru comisia noastră, dar și să respectăm timpul. Pentru că vedeți că am câștigat această bătălie și anume să putem să ne asigurăm că toți acești raportori, coraportori, raportori din umbră uh, vor putea să ajungă la un rezultat optim și vor putea să se ocupe de această cantitate enormă de uh, documente. Deci cred că rezultatul este deosebit de pozitiv și îmi doresc pentru a, a face să dispară orice uh, umbră din peisaj. Deci, cum spuneam, îmi doresc ca munca dumneavoastră să ducă la modificarea regulamentului astfel încât să fie înscris între, în lista, să fie înscrisă în lista competențelor uh, Comisiei de Petiții și cele cu privire la inițiativa uh, cetățenilor. Deci, pe această notă încheiem punctul numărul 7 și trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi, petiția prezentată de domnul De Bonis, căruia am să-i dau cuvântul acum ca să intervină. Grazie, președinte. membri la Comisiune, Vă mulțumesc, doamnă președintă, stimați eh, deputați și mă bucur că am ocazia să vorbesc în fața Comisiei dumneavoastră în numele crescătorilor de iepuri din Italia care a făcut o reclamație în ce privește uh, non-respectarea legislației antitrust și în lipsa respectării acestei legislații moare economia uh, din Italia. Și noi vrem să atragem atenția și pentru faptul că există acum un adevărat deficit de democrație în Italia și mai ales vreau să vă vorbesc despre uh, ceea, prin, de, acele lucruri prin care trec um, cu, uh, crescătorii de iepuri din Italia, atât din vina guvernului italian, cât și din cauza faptului că cunicultura italiană trece printr-o criză foarte gravă, una dintre cele mai grave din Europa. A existat un plan de acțiune pentru sectorul nostru, dar care încă nu a fost implementat de uh, ministerul nostru. Și din cauza acestui comportament, sectorul nu a putut să fie nici reformat, nici relansat și astfel se violează articolele 41 și 42 din Constituția noastră și nu sunt îndeplinite nici obiectivele uh, Uniunii definitele la articolul 3 din tratat. În aceeași rezoluție, guvernul era inventat să ceară autorității de uh, garantare a concurenței o de, um, lansare din oficiu a unei anchete pentru a face lumina asupra uh, ceea ce se întâmplă pe această piață. Însă această invitație nu a fost transformată într-un demers uh, um, concret, ceea ce a violat uh, voința suverană a Parlamentului și un principiu din, uh, de bază al Comisiei Europene, și anume acela de a menține la nivel public, public o adevărată uh, punere în aplicare a articolelor 101 și 102 din tratatul de la Lisabona. Atunci, asociația noastră a hotărât să ia măsuri. Pentru că noi aveam o anumită idee despre instrumentele comunitare și despre protecția concurenței și despre funcționarea legislației antitrust. În Italia se pare că avem tot timpul această întârziere culturală, mai ales pentru că timp de foarte mulți ani participarea statului în economie era uh, foarte mare și atunci a durat mult până când a existat această atitudine favorabilă față de piață, de inițiativa economică individuală, de concurență și a dus la adoptare tardivă a legislației antitrust față de restul Europei. Noi am avut mai multe obstacole uh, uh, atunci când am făcut acest demers și am încercat să uh, explicăm autorităților care erau dificultățile cu care se confruntau întreprinderile noastre. Aș vrea să vă dau acum câteva detalii. Primul semnal de alarmă a fost tras încă în anul 2002, când autoritatea a știut că existau nereguli pe această piață și ar fi putut să informeze guvernul sau Comisia Europeană în ce privește faptul că trebuia uh, um, reglementat, trebuia uh, reajustată funcționarea uh, um, piețelor de mărfuri, deoarece nu era uh, respectată legislația antitrust. Comisia Europeană a făcut o anchetă și a arătat că existau anumite îndoieli în ce privește această filieră, nu exista suficientă transparență și nu se respecta foarte bine concurența. În aceeași comunicare se ajungea la concluzia că trebuia întărită supravegherea piețelor. Șapte ani mai târziu, asociația noastră a făcut o uh, um, denunțare a acestor uh, probleme de pe piața, piața din filiera noastră. Și ni s-a spus că nu aveam suficiente dovezi, trebuiau mai multe uh, fapte materiale ca să arate că exista o înțelegere sau o situație de monopol pe piața noastră. Noi credeam că o simplă denunțare a neregulilor ar fi fost suficientă pentru a da autorității măcar dorința de a lansa o anchetă sau vreo altă procedură, însă nu a fost posibil. Și atunci noi am început să facem propria noastră anchetă, o meserie cu care nu eram obișnuiți. Și am ajuns la o cantitate foarte mare de informații, de fapte, de documente. Aveam acum dovezi irefutabile pe care le-am trimis autorității competente și am încercat să le convingem că nu aveam numai niște îndoieli, ci că acum aveam uh, uh, o confirmare a îndoielilor noastre însă ni s-a spus că trebuia să demonstrăm că supraprețul era plătit de consumator ca să se poată vorbi despre o violare a a regulilor în vigoare. Am avut senzația că legea antitrust era, funcționa cum un sens invers și că, de fapt, nu era numai pentru protecția întreprinderii private și a concurenței, ci era numai în interesul consumatorului și că, de fapt, se protejau monopolurile. După mai multe zile de reflecție am hotărât să facem o comunicare către Comisia Europeană și să spunem că autoritatea italiană nu vrea să intervină în aceste cazuri de uh, existență de monopol și de cartel atâta timp cât uh, supraprețul nu este plătit de consumator și noi am uh, încercat să facem apel la Comisia Europeană prin intermediul Comisiei de Petiții. Știm că Comisia Europeană se ocupă de acele încălcări ale regulilor care afectează o, uh, o parte mai mare a pieții uh, europene, dar chiar și atunci când este vorba despre uh, cazuri minore, asta nu înseamnă că trebuie să accepti nerespectarea legilor sau că trebuie să obligi persoanele respective să aibă de suportat uh, procese foarte lungi în fața tribunalelor naționale. Noi ne-am dorit ca Comisia Europeană să ia măsuri fără să aducă atingere principiului de subsidiaritate. Așteptăm în continuare primul răspuns oficial al, al autorității italiene și ne dorim ca eurodeputații să știe că este vorba despre o criză anormală care ar fi putut să fie evitată dacă s-ar fi recunoscut drepturile la libertatea economică, dacă s-ar fi protejat drepturile economice. Pentru că foarte mulți crescători au trebuit să renunțe la această activitate, mulți dintre ei și-au pierdut locurile de muncă în mod nedrept, mulți sunt îndatorați, și-au pierdut bunurile, și-au pierdut casele și nu mai au acces la credite. Și pentru a putea să creștem aceste animale, să respectăm bunăstarea lor, acum trebuie să uh, plătim înainte um, um, hrana pentru um, iepuri, dar neavând uh, practic cu ce să plătească aceste întreprinderi, devin ca un fel de sclavi ai lor. Ori genul acesta de uh, contract este interzis în comunitatea europeană. Sunt de fapt interzise și au fost abrogate de statele membre căci, de fapt, asemenea contracte sunt o formă de uh, comercializare a individului și a demnității sale. Și aici nu sunt protejate interesele consumatorilor, pentru că se uh, favorizează situații de monopol și de abuz. Ne-am dorit ca într-o zi în Statele Unite ale Europei, statele membre să protejeze cu adevărat libera inițiativă privată, astfel încât ea să nu fie în contradicție cu interesul public, din potrivă să-l favorizeze și am dori ca inițiativa economică privată să fie orientată către uh, binele comun un principiu care este acceptat în toate legislațiile din toate marile țări occidentale. Și ne-am dorit ca în Europa să fie o necesitate ca piețele de mărfuri să funcționeze în interesul consumatorilor și nu în interesul anumitor grupuri care vor să monopolizeze funcționarea acestor piețe sau care uh, dau ascultare uh, dorințelor vreunui guvern care la rândul său este uh, controlat de un grup de presiune. Ar fi bine ca și spiritul legilor antitrust să fie modificat pentru că știm că după cel al doilea război mondial uh, aceste legi s-au născut din dorința de a evita derivele sistemelor totalitare. Acum poate că ar trebui să existe niște norme mai severe, așa cum este cazul în Statele Unite ale Americii, unde aceste legi protejează pe cei mai vulnerabili, unde legile antitrust sunt aplicate chiar de tribunalele federale și unde nerespectarea legilor concurenței este un delict penal, pe când în Uniunea Europeană nu există decât uh, sancțiuni uh, pecuniare. Foarte rar infracțiunile devin delicte penale. Noi susținem că întregul mecanism legislativ și constitutiv al uh, pietelor de mărfuri funcționează împotriva uh, legilor antitrust și, de fapt, se favorizează monopolurile uh, și întreprinderile mici nu sunt protejate, iar consumatorul nu um, are cu adevărat de unde alege. Noi cerem, doamne președinte Mațoni, să lase deschisă această petiție atâta timp cât nu se ajunge la o soluție definitivă. Vă mulțumesc pentru atenție. E, eh, questo punto la parola al dottor Mulțumesc. Acum dăm cuvântul domnului Domenis din partea comisiei. La petizione 500... Petiția 525 per 2010 a fost prezentată de domnul De Bonis în numele Asociației Naționale de Crescători de Iepuri, o asociație care protejează interesele crescătorilor italieni de iepuri. În această petiție se subliniază faptul muncă, de cunicultură de trei ani de zile se află într-o profundă criză. S-a văzut că multe din aceste uh, mici întreprinderi private și-au închis ușile, deși cererea de carne de iepure a rămas constantă sau chiar a crescut. Și vreau să subliniez faptul că până în anul 2007, cunicultura italiană era principala uh, asemenea uh, branșă de, a, din agricultură din Europa. Se creșteau nu mai mult de uh, 93 de, de 77 de milioane de iepuri și de fapt sectorul cuniculturii italian ocupa chiar locul 2 pe plan mondial. Știm că s-a atras atenția guvernului italian în ce privește criza acestui sector, însă acesta din urmă nu a activat resursele din fondul special de uh, uh, criză, așa cum a subliniat domnul De Bonis, Asociația dumnealui a făcut două uh, denunțări pe lângă uh, autoritatea italiană care se ocupă de concurență și a cerut aplicarea articolelor 101 și 102 din Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene. În urma primei semnalări care a avut loc pe uh, data de 10 august anul curent, știm că s-a Uh, primit un refuz din partea autorității italiene, în urma celei de-a doua uh, semnalări, s-au luat măsuri din partea autorității italiene. Eu însumi sunt în contact permanent cu autoritatea italiană și chiar și ieri am vorbit cu persoana care se ocupă de acest caz, care mi-a spus că a examinat cu toată atenția cuvenită documentele prezentate de către ANLAC și cred că în, în urmă cu două săptămâni, pe 18-19 noiembrie, această persoană a scris un memoriu de vreo 60 de pagini pe care eu l-am primit și l-am citit. Și vreau să spun că deocamdată ANLAC nu a făcut vreo semnalare oficială pe lângă Comisia Europeană în virtutea acestor articole 101 și 102. Deci aș vrea să spun foarte pe scurt ceea ce am scris deja în răspunsul pe care l-am dat la această petiție. Comisia dorește să atragă atenția asupra faptului că există un anumit sistem în prezent care se bază pe regulamentele 1 bară 2003 și pe cooperarea între rețelele autorităților uh, de garantare a unei concurențe loiale. Între anul 2001 și 2003 s-a stabilit un sistem de competențe paralele, care stipulează faptul că ori comisia, ori autoritatea din statul membru pot să aplice în egală măsură articolele 101 și 102 din tratat, actualul tratat de funcționare al Uniunii Europene. Deci, cum spuneam, aceste autorități formează acum o rețea care acționează în interesul public și ele cooperează pentru a proteja concurența. În regulamentul 1 bară 2003 și comunicarea care a urmat din partea Comisiei, își fixau drept obiectiv să distribuie bine munca între comisie, care nu poate să facă tot, și autoritățile naționale de protejare a concurenței. Potrivit acestui sistem, se spune că dacă apare vreun caz unde articolele 101-102 sunt pertinente, acest caz poate să fie tratat ori de o autoritate națională de concurență, ori de mai multe autorități naționale de concurență, ori de către Comisia Europeană. Comunicarea mai preciza că acea autoritate care, care îi se semnalează o neregulă este prima care păstrează uh, acest caz cu excepția situației în care ea însă își cere ca acest caz să fie uh, reîncredințat unei alte autorități care ar fi mai bine plasată pentru a interveni. Deci, nu e o problemă de uh, lăsată la discreția cuiva. Există niște criterii precise pentru ca un anumit caz să fie atribuit unei anumite autorități. Există, de fapt, trei condiții de îndeplinit. Interpreția un zgomot în căști care este absolut insuportabil. Uh, trebuie să existe efecte directe și imprevizibile asupra teritoriului, iar această practică trebuie să își aibă originea în acest teritoriu. În plus, autoritatea are capacitatea să facă ca această infracțiune să înceteze pentru că poate să emită un ordin pentru încetarea infracțiunii. Dunque, dicevo, tre condizioni comuni. Spuneam că trebuiau să existe trei condiții care să fie satisfăcute. Mai întâi, autoritatea trebuie să acționeze dacă există un comportament anticoncurențial care are efecte notabile asupra teritoriului unde această autoritate este competentă. Al doilea criteriu, autoritatea are capacitatea de a interveni pentru a pune capăt infracțiunii în mod eficace, sancționând eventual pe autorii acestei practici. Al treilea criteriu este că poate să culeagă dovezile necesare pentru a pune capăt acestei infracțiuni. Deci, cum spuneam, că este pe teritoriul său, că are capacitatea de a, pune, uh, de a opri acest comportament infracțional și care are capacitatea de a strânge dovezi. Așadar, Comisiei Europene îi se pare că în cazul pe care îl dezbatem azi, cele trei criterii sunt pe deplin satisfăcute în ce privește autoritatea italiană. Trebuie să mai reținem faptul că autoritatea italiană pentru concurență se află în poziția cea mai adecvată pentru a se ocupa de acest caz. În plus, așa cum am mai spus, serviciile comisiei sunt în contact cu autoritatea italiană care se ocupă uh, în mod activ de acest caz. Prin urmare, având în vedere cadrul normativ, Comisia încă nu uh, are motive să intervină. În, având în vedere aceste practici ale anumitor întreprinderi, a anumitor grupuri economice, pe care uh, le-a denunțat uh, Anlacul. Deci noi colaborăm cu autoritatea italiană astfel încât regulile de concurență din tratatul de funcționare al Uniunii Europene și mai ales articolele 101 și 102 să fie respectate. Vă mulțumesc, stimată doamnă președinte, mulțumim, spune doamna președinte, dorește cineva să ia cuvântul? Oui, je... Um, În legătură cu cele ce s-au spus deja, păstrăm petiția deschisă? Este întrebarea pe care vreau să o pun. Uh, păstrăm com- deci uh, petiția deschisă pentru că ceea ce ar dori asociația ar fi ca procesul să se accelereze pentru că sunt uh, implicați producători. Deci din punct de vedere economic aceștia ar putea fi îngrijorați dacă s-ar aștepta prea mult. Am putea să solicităm uh, o accelerare a acțiunilor și din partea Italiei propunerea pe care doresc să o fac și ca propunerea să rămână deschisă pentru ca să putem vedea ce propune și Comisia Europeană. Eu sono d'accordo con... Uh, sunt perfect de acord cu colega Gruni. Văd că alți colegi au alte conversații și având în vedere ce ne-a spus reprezentantul Comisiei, Există o procedură în curs care a fost încredințată autorității italiene și am înțeles din cauza că exista această rețea de autorități de protejare a concurenței, putem să avem încredere în funcționarea ei. Poate că putem să trimitem și o notă din partea Comisiei de Petiții ca să solicităm o continuare a procedurii și o definitiva, definitivare a acesteia. Pentru că am înțeles că Comisia nu are dreptul de ingerență pentru că Potrivit legislației europene s-a făcut această partajare a sarcinilor, dar noi cerem, cum spuneam, accelerarea procedurii, căci ar fi, ar fi fost util să se intervină mai rapid. Deci noi vom trimite o scrisoare către autoritățile italiane cerându-le să accelereze procedurile. Căci din câte am înțeles din nota petiționarului, autoritățile italiene au acordat atenție acestei chestiuni pentru că au adoptat chiar și o rezoluție în Parlament, însă, din păcate, acest lucru nu s-a soldat și cu măsuri concrete. Deci ar fi util ca, din partea comisiei noastre să solicităm autoritățile naționale dacă nimeni nu are vreo obiecție. Deci considerăm că petiția rămâne deschisă și trimitem această notă către autoritățile italiene. Deci, în următorul punct de pe ordinea de zi, care este petiția de la punctul 9, petiționarul nu este prezent. Deci dau direct cuvântul reprezentantului comisiei. E vorba despre o petiție prezentată de domnul Laurent Ermois, de cetățenie belgeană în numele Asociației, Asociației pentru Protecția Drepturilor Medicilor Stagiari privind condițiile de lucru ale personalului stagiar în Belgia. Are cuvântul domnul Red. Yes, thank you very much, President. Mulțumesc, doamnă președinte. Este vorba de o petiție în cadrul căreia noi am trimis deja o comunicare în octombrie 2008 și de asemenea în octombrie 2009 și ne bucură faptul că avem o posibilitate de a prezenta <coughs> care este situația actuală. Petiția are legătură cu eșecul autorităților belgiene de a transpune în legislația națională directiva referitoare la timpul de lucru pentru spitalele publice, pentru doctori în Belgia. Petiționarul a arătat în mod corect că, de fapt, nu există niciun fel de limită pentru timpul de lucru pentru doctori și medicii stagiari în spitalele publice belgiene prin urmare, acestora li se poate cere să lucreze până la 80 de ore săptămânal. De asemenea, li s-ar putea cere să aibă turnuri, uh, gărzi consecutive de până la 36 de ore, ture de până la 36 de ore. Comisia a luat legătura cu autoritățile belgiene pentru a stabili poziția acestora, să vadă în ce măsură directiva a fost transpusă de către autoritățile belgiene și ne-am dat seama că măsurile de transpunere inițiale fuseseră anulate din motive procedurale printr-un decret al Consiliului de Stat și, prin urmare, de fapt, directiva nu fusese transpusă în mod efectiv. Prin urmare, așa cum se arată în ultima comunicare a Comisiei, am trimis o scrisoare autorităților belgiene în noiembrie 2009 referitoare la conformitatea lor cu directiva asupra mai multor puncte. Autoritățile belgiene au pregătit o nouă lege pentru transpunerea directivei pentru aceste categorii profesionale și am urmărit îndeaproape ce s-a întâmplat după aceea. Și a, din cauza situației politice speciale în urma ultimelor alegeri au existat uh, niște amânări în ceea ce privește finalizarea și adoptarea acestei legislații. Însă până a, uh, la momentul acesta Legislația a fost adoptată de Camera Reprezentanților, a fost transmisă Senatului și ne așteptăm ca acesta să-și dea avizul pentru a fi implementată în legislația națională până la sfârșitul acestui an sau până la sfârșitul lunii ianuarie. Noul proiect legislativ, din câte ne-au informat autoritățile belgiene, a fost uh, urmarea negocierilor între autoritățile spitalicești, uh, reprezentanții medicilor stagiari, de asemenea celelalte părți implicate și comisia dorea să se implice aici și medicii angajați, dentiștii stagiari și alte categorii care fusese lăsate în afara legislației inițial transpuse. Din punctul nostru de vedere, situația actuală în urma noii transpuneri va fi corectată, iar directiva va fi implementată în mod satisfăcător. Noua legislație va stabili niște limite clare pentru perioada de lucru săptămânal și zilnică a medicilor stagiari. Va exista o perioadă de odihnă minimă și o perioadă de odihnă compensatorie în conformitate cu directiva actuală și există și o posibilitate de opt-out în conformitate cu articolul 82 al directivei. În cazul în care persoana implicată este de acord, aceasta poate accepta să lucreze mai mult decât perioada stipulată în directivă. Acest lucru este permis de către această directivă. Există însă și o limită ținând cont de orele suplimentare care pot fi lucrate. Există un maxim de 12 ore suplimentare pe lună, iar condițiile specificate în directivă în legătură cu acest opt-out au fost transpuse. Dorim de aceea să vedem cum va fi implementat acest text după ce el va fi transpus, dar din punctul nostru de vedere am primit un răspuns satisfăcător din partea autorităților naționale belgiene. Grație. Mulțumim. Dorește cineva să ia cuvântul dintre colegi, doamna Gruni? Simplement. Cred că nu trebuie să închidem petiția, trebuie să așteptăm transpunerea în uh, legislația belgiană, pentru ca să putem afirma că din momentul în care directiva este transpusă, uh, Um, se intră în conformitate și că nu o să mai existe niciun fel de îndepărtări de la această uh, directivă. Deci nu trebuie să închidem petiția. Și eu susțin uh, în întregime ideea exprimată de doamna deputat. Petiția trebuie să rămână deschisă până la implementarea acestei uh, legislații de executiv, indiferent care ar fi executivul uh, belgian uh, din momentul respectiv. A doua problemă. Rezultatul acestei petiții confirmă voința Comisiei Petiții și eficiența acestei comisii pentru a aduce modificări în legislația țărilor membre atunci când există o violare a legislației europene ca urmare a unei decizii luate de autoritate competentă sau mai puțin competentă din statele membre. Prin urmare, vreau să salut această adevărată reușită care nu face decât să ne încurajeze în eforturile pe care le depunem. E, cred. Vă mulțumesc, colegi, stimați colegi. Mi se pare și mie că se cuvine să păstrăm această petiție deschisă deoarece răspunsul comisiei ne invită să așteptăm rezultatul uh, verificării angajamentelor asumate de către autoritățile naționale. Deci, uh, vom rămâne în contact cu comisia și păstrăm petiția deschisă. Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi și anume petiția prezentată de doamna Paulina Sikorska-Radek de cetățenie poloneză privind condițiile de muncă pentru medicii polonezi din sectorul public al sănătății. Și această petiție este discutată împreună cu um, petiția prezentată de domnul Cristof Buc în numele Sindicatului Medicilor cu privire la condițiile de muncă ale medicilor polonezi. Această petiție a, a fost semnată de 6.770 de persoane. Și dăm cuvântul doamnei Rei, care este persoana responsabilă din partea comisiei. Yes, thank you, President. Mulțumesc, doamnă președinte. Este vorba de o altă petiție unde s-au făcut uh, multe progrese de când aceasta a fost prezentată inițial. Într-adevăr, se acoperă practic același domeniu și anume conformitatea legii poloneze referitoare la sănătatea publică și la serviciile de sănătate publică și conformitatea cu directiva asupra timpilor de lucru și în special cu sentințele Curții de Justiție în legătură cu felul în care se tratează acest timp de lucru sub legea poloneză. La momentul în care petiția a fost prezentată, exista o nonconformitate destul de extinsă a legii poloneze cu cerințele comunitare. Autoritățile naționale, totuși, au făcut schimbări radicale în legislația națională cu efecte de la 1 ianuarie 2008 și a urmat o serie de sentințe în tribunalele poloneze care au insistat asupra aplicării corecte a, a sentințelor Curții de Justiție Europene. În urma schimbărilor făcute în legislația națională, în primul rând, timpii de gardă a fost uh, corectat și acum este uh, calculat ca fiind timp de lucru. În al doilea rând, există o limită în ceea ce privește timpul de lucru al medicilor de 48 de ore pe săptămână în medie, ceea ce este în conformitate cu directiva, ținând cont și de timpul de lucru de gardă. În al treilea rând, medicii acum au o perioadă de odihnă compensatorie așa cum se arată în cauza Iagăr și sentinția Iagăr în ceea ce privește uh, minimele cerute de directivă și, în al patrulea rând, au existat inspecții uh, foarte numeroase în spitale din partea Inspectoratului Spitalicesc în 2008 pentru a se asigura că noile reguli sunt aplicate în mod corect în practică. Comisia a luat legătura în special cu cel de-al doilea petiționar, care inițiase deja corespondența cu Comisia în legătură cu aceste chestiuni și am verificat cu acest petiționar detaliile în legătură cu felul în care se aplică noile legi în practică. Pot să spun că există alte chestiuni care au fost prezentate de ambii petiționari și care sunt în afara domeniului de aplicare a legii comunitare, în special în ceea ce privește uh, felul în care finanțarea sistemului de sănătate public este adecvată sau nu, problema remunerării medicilor, uh, problema remunerării orelor suplimentare, felul în care se tratează uh, timpul de gardă din punctul de vedere al asigurărilor sociale. Toate aceste chestiuni sunt în afara legii comunitare. Nu avem competența pentru a răspunde uh, față de aceste chestiuni, pentru că ele sunt de competența uh, legislației naționale. Există două elemente asupra cărora ne-am manifestat uh, îngrijorarea și dorim să primim noi informații înainte de a veni din nou cu răspunsuri în fața Comisiei PETI. În primul rând, o chestiune foarte serioasă care a fost prezentată de cel de-al doilea petiționar în martie 2008 în fața Comisiei PETI. Au existat incidente într-un anume spital polonez unde medicilor li s-a cerut să fie de acord să lucreze peste limita de 48 de ore prin acea posibilitate de opt-out existentă în legislația națională. Medicii au făcut acest lucru și au fost informați, în conformitate cu ce spuneau petiționarii, uh, acea că dacă nu fac acest lucru, atunci spitalul va trebui să-și închidă ușile și deci vor fi dareți afară. Directiva conține prevederi specifice de garantare a faptului că um, angajatorul trebuie să fie de acord cu depășirea acestei limite. E vorba de un consimțământ liber acordat și acesta nu poate fi supus niciunui fel de, niciunui fel de constrângeri sau de măsuri disuasive pentru ca acesta să-și dea consimțământul. Ținând cont de acest lucru, am trimis imediat o scrisoare în care citam această informație către autoritățile naționale și de asemenea a organizației petiționarilor, încercând să găsim detalii suplimentare din ambele părți în legătură cu ce s-a întâmplat de fapt. Am primit informații detaliate din partea ambelor părți în legătură cu incidentele care avuseseră loc și am discutat felul în care se interpretau acele incidente, în special cu organizația celui de-al doilea petiționar. Comisia are îngrijorări în legătură cu măsurile luate de către unele autorități publice în această chestiune. Totuși, am înțeles că s-au făcut uh, inspecții de către inspectoratele de muncă, că rezultatele acestor inspecții au arătat că, de fapt, medicii respectiv fuseseră sancționați pentru că nu doreau să lucreze peste limita de 48 de ore, că acești medici nu făcuseră niciun recurs împotriva acelei decizii. De aceea considerăm că faptele nu ne indică posibilitatea de a lua măsuri în acest caz. Am fost informați de către organizația petiționarilor că scrisorile trimise de către comisie la momentul în care noi speram să avem un efect uh, pentru a clarifica uh, felul în care se aplica legea comunitară și în care aceasta era respectată și considerăm că ținând cont de ce am aflat nu este util la momentul acesta să mergem mai departe. Am fost informați că medicii respectivi au fost deja angajați din nou și că, de fapt, spitalele respective nu și-au închis uh, ușile. Un alt punct care a fost prezentat în scrisoarea petiționarilor și care ne îngrijora și pe care doream să-l uh, anchetăm mai îndeaproape se referea la o practică a medicilor care erau angajați prin contracte multiple pentru a putea lucra mai multe ore sub diferite contracte și aceasta ar fi dus la depășirea limitei de 48 de ore săptămânale. Din cercetările pe care le-am făcut, se peră că există multe practici foarte complexe și în anumite cazuri contractele erau făcute sub forma unor contracte independente cu anumite servicii, nu sub forma unor contracte fixe și de aceea nu intrau sub incidența directivei timpului de lucru. Problema aplicării acestei directive, în acest caz, este o chestiune care a fost uh, dezbătută pe de lung în urma revizuirii acestei directive a timpilor de lucru și probabil că va fi rediscutată în noua revizuire din anul 2011. Sperăm să ajungem la o clarificare a cerințelor legislației comunitare care să ne permită ulterior să rezolvăm aceste chestiuni într-un mod mai eficient. În concluzie, ținând cont de toate discuțiile pe care le-am avut prin uh, toate canalele deschise cu petiționarii și toate cercetările pe care le-am făcut pe cont propriu, considerăm că acele chestiuni care sunt în continuare nerezolvate nu sunt de competența noastră și Comisia nu poate să facă alte acțiuni utile, de exemplu în ceea ce privește cele care se referă la dificult, interpretarea dificilă a legislației naționale. Aceste chestiuni pot fi uh, rezolvate mai degrabă prin revizuirea acestei directive și clarificările care vor fi aduse cu această revizuire în 2011. Colegii internul intervenire. Dorește vreunul dintre colegi să intervină, doamna Gruni? Si la Comisie ne peut pas faire Comisia nu poate să facă mai mult și cum deja am avut răspunsuri pozitive din partea statului membru, oare n-am putea să închidem această petiție? Pentru că dacă ar apărea din nou anumite violări ale timpului de muncă, s-ar putea depune o nouă petiție. Eu sunt mai degrabă pentru închiderea acestei petiții. Nu știu ce părere aveți domnul Băștinaru. Cred că ar trebui să încheiem această petiție. Constat și eu că opinia comisiei rămâne oarecum uh, vagă, ambiguă și și aceasta mă neliniștește oarecum, pentru că, de fapt, comisia este cea care trebuie să caute și să găsească uh, Um, soluții, să stabilească dacă este vorba despre o violare a legii europene sau nu. Dacă există o astfel de violare a legii europene, trebuie să continuăm și să introducem o procedură de sancțiune, dacă este cazul. Dacă putem ameliora legislația națională pentru a um, exista conformitate cu legislația și dreptul european și aceasta este o soluție posibilă. Însă, deocamdată, nu știm pe ce picior dansăm. E și da și nu. E destul de dificil pentru noi deputații să judecăm acest caz. De aceea sunt întru totul de acord cu doamna deputat Gruni să închidem uh, petiția aici și să încercăm să evităm pe viitor situații la fel de ambigue ca și aceasta. Devo dire, non... Președinta, Trebuie să spun că nu înțeleg, dar nu sunt de acord cu propunerea dumneavoastră. Să spun așa, hotărăște majoritatea, chiar dacă această majoritate este cât se poate de minimală. Comisia a declarat că există o violare, a spus că a intervenit, a făcut verificări și a atras atenția autorităților naționale ca să obțină măsuri din partea lor. Apoi a declarat că a existat o inițiativă a acestui stat național care a făcut în așa fel încât să se apropie, ca să spunem așa, de uh, norma comunitară, dar numai să se apropie, deci nu era 100% conformă cu dreptul comunitar. Și Până la urmă, totul depinde de autoritățile naționale. Deci, tot cazul acum ține de competența autorităților naționale, iar Comisia nu ar avea decât datoria de a, respect, de a verifica că autoritățile naționale respectă dreptul comunitar. Fie numai și pentru această explicație, având în vedere faptul că noi încercăm să cooperăm cu cetățenii, dar eu mi-aș dori ca din partea comisiei noastre să existe o um, atenție prelungită, o atenție care să rămână astfel pe termen lung pentru acest caz, pentru că și aici ar trebui să ne asigurăm că autoritățile naționale până la urmă vor respecta întru totul normele comunitare. De aceea spun că eu sunt un pic perplexă, pentru că Există anumite lucruri care îngrijorează în continuare comisia, dar ea spune că nu se mai poate ocupa de a, asta, pentru că ar fi de competența autorităților naționale și pe de altă parte ne spune că um, anumite probleme ar putea fi rezolvate dacă directiva în cauză ar fi revizuită în anul 2011. Deci pentru mine nu e foarte clar până la urmă ce e cu această directivă europeană. Yes, I'm sorry, President. Îmi pare rău, doamnă președintă, poate că ar fi trebuit să explic mai bine acest aspect, spune reprezentanta comisiei. A existat o propunere pentru amendarea directivei privind um, norma de lucru și în ciuda procedurii de conciliere nu s-a ajuns la un acord între Parlament și Consiliu cu privire la modificările care trebuiau uh, aduse la această directivă și atunci propunerea a căzut. Domnul Barroso a anunțat în fața Parlamentului în luna septembrie că va lansa o nouă uh, revizuire a directivei privind norma de lucru și acum suntem în faza de consultare a părților interesate, așa cum o cer tratatele, și apoi vom face studiul de impact. Deci, uh, cum spuneam, acum suntem în faza de consultare a um, um, părților interesate. Deja în luna martie am trimis uh, documentele din prima fază de consultare, apoi Chiar înainte de Crăciun vom trimite documentele din a doua fază de consultare și propunerea de amendare a directivei va apare abia în al treilea trimestru al anului viitor, pentru că ea să fie adoptată de comisie. Deci, cum spuneam, acum vom uh, demara a doua uh, fază a acestei uh, consultări a părților interesate. Nu știm încă care va fi conținutul revizuirii directivei, deci acum așteptăm răspunsurile uh, partenerilor sociali. Documentul, cum spuneam, va fi adoptat înainte de Crăciun. Va fi trimis și Parlamentului și Consiliului, nu numai partenerilor sociali, deci toate instituțiile vor fi ținute la curent. Acum, pentru a răspunde dacă acum există un caz de nerespectare a dreptului comunitar, n-am vrut să fiu ambiguă. Însă, dacă este să analizăm aplicarea directivei privind norma de lucru în spitale, este un lucru greu de făcut pentru că este un sector în care aplicarea directivei s-a dovedit a fi foarte problematică. Noi am verificat cum este ea aplicată după ce au fost operate modificări în legislația națională, după uh, răspunsul pe care l-am dat deja în decembrie 2009. Privitor la această chestiune a unor medici care au avut de suferit presiuni pentru a-și da consimțământul să lucreze peste uh, cele 48 de ore în baza acestui opt-out, aici, da, într-adevăr există o încălcare serioasă a principiilor directivei, pentru că nimeni nu poate să fie obligat să lucreze mai mult de 48 de ore pe săptămână. Dar, cum spuneam, acest incident e de domeniul trecutului, pare să fi fost închis și nu a mai primit din partea petiționarilor vreo semnalare cum că ar fi existat probleme uh, similare. Deci, deși fusesem alarmați de această semnalare atunci, între timp, nu am mai primit vreo informație cum că situația s-a mai repetat. Cum spuneam, am fost în contact cu petiționarul care ne-a spus că medicii respectiv își regăsiseră locul de muncă și că nu au mai avut de suportat asemenea presiuni. Deci, acum, noi nu vedem vreo încălcare a dreptului comunitar în, în prezent. Apropo de doctorii care lucrau cu mai multe contracte, dar pentru același spital, astfel încât să poată să lucreze mai mult de 48 de ore, din informațiile pe care le avem noi la dispoziție, se pare că acest lucru a fost posibil deoarece ei nu aveau mai multe contracte de angajare, ci un fel de contracte de furnizare de servicii. Ca și cum ei erau niște părți subcontractante. Este o practică des întâlnită în dreptul muncii, o încălcare des întâlnită a dreptului muncii. Dacă acești medici își dau consimțământul uh, în cunoștință de cauză să lucreze atât ca angajați ai spitalelor cât și în calitate de liber profesioniști, atunci nu putem să spunem că există o încălcare a directivei. directiva nu este pertinentă în aceste situații de contracte multiple. Și, de fapt, noi am luat contactul cu autoritățile naționale astfel încât să știm dacă putea să se facă o distinție mai clară între contractele de angajare și aceste contracte care uh, uh sunt pentru uh, servicii furnizate de un liber profesionist, dar care până la urmă revin tot acolo. Deci încercăm să găsim un mecanism pentru ca să existe o mai bună cooperare între statele membre pentru aplicarea uh, acestor legi la nivel național. Dar, încă o dată, nu există un caz uh, foarte clar de nerespectare a directivei. Nu sunt pe deplin mulțumită, însă neavând, uh, nu putem să spunem dacă e albă sau e neagră, neavând dovezi precise, ajungem la această concluzie. Președinte, mulțumesc uh, Comisiei pentru explicațiile suplimentare. Dacă nimeni altcineva nu mai dorește să ia cuvântul, deci până la urmă propunem să închidem petiția. Doamna Gruni. Înclula. Cred că ar trebui să închidem această petiție pentru că nu avem dovezi că statul membru sau uh, spitalul nu se conformează cu directiva și nu putem lăsa deschisă așteptând să vedem ce se va decide în următoarea directivă. Nu trebuie să lăsăm deschise anumite petiții așteptând să apară noi directive din legislația europeană. Juritarie. Cum am mai spus, cum am mai spus, mă supun voinței majorității, deci nu există niciun fel de îndoială în ce privește închiderea acestei petiții. Prin urmare, putem să continuăm cu petiția de la punctul numărul 11, prezentată de domnul Mark Sasiek, care ar trebui să fie în sală și atunci am să-i dau cuvântul. Madame la Présidente, Mesdames Doamnă președintă, doamnelor și domnilor membri ai Comisiei de Petiții, vă mulțumesc în numele tuturor angajaților la serviciul Ambulanța din Franța, salariați privați, pentru că mi-ați oferit posibilitatea de a interveni în fața Comisiei de Petiții a Uniunii Europene. Profit de această posibilitate pentru a vă expune care sunt revendicările noastre. Timpul de lucru al angajaților de la ambulanță salariați corespunde sistemului de echivalență care a fost instaurat prin acordul cadru din mai 2000 și aceasta pentru a se ține cont de anumite perioade de lipsă de activitate, mai ales în timpul permanențelor, în timpul pauzelor uh, sau în timpul în care intensitatea activității nu este foarte mare. Curtea de Justiție a Comunităților Europene a denunțat în 2005 decretul 2001-1384, care nu ținea cont de toate orele de prezență a lucrătorilor, fiind contrar directivei comunitare. Acest decret nu se referea la lucrătorii din ambulanță, dar petiția pe care v-am trimis-o se bazează tocmai pe această hotărâre a Curții Europene. Decretul 2009-32 din 9 ianuarie 2009 a abrogat și înlocuit decretul 679 pe 2001, a cărei abrogare o ceream și noi prin petiție. Totuși, este menținut principiul de echivalență prin modificarea sistemului de uh, contabilizare a timpului de lucru. Coeficientul trece progresiv între 2009 și 2013 de la 80 la 90% pentru toți lucrătorii din ambulanță și un coeficient de 75% este aplicat în ceea ce privește permanențele. Un lucrător pe ambulanță nu cunoaște în avans orarul de lucru. Nu poate fi, uh, trebuie să fie tot timpul disponibil pentru întreprinderea pentru care lucrează, pentru că misiunile nu pot fi planificate și el trebuie să poată să răspunde în mod urgent, fie zi, fie noapte. Iar atunci când uh, practic este în pauză, între ghilimele, are alte lucruri de făcut, cum ar fi dezinfecție sau altele. Prin urmare, salariatul Uh, de multe ori se întâmplă să nu-și ia pauzele pentru că trebuie să meargă într-o misiune neașteptată. Uh, ia masa mai târziu decât ar trebui. Uh, pauza de odihnă zilnică se reduce foarte mult. Poate să lucreze 11 zile din 14, iar numărul de zile anuale, numărul de ore anuale lucrate trece de 385 mă refer la orele suplimentare, evident. Toate aceste derogări apar din diferite texte și se cumulează întotdeauna în detrimentul salariatului. Uh, prestațiile facturate um, sunt compensate, iar cele nefacturate nu sunt compensate. Doar timpul uh, folosit uh, pentru a interveni este uh, remunerat. Este injust ca permanențele să fie mai puțin remunerate ca urmare a dificultăților uh, care apar uh, atât în viața socială și familială a salariaților, cât și în ceea ce privește sănătatea acestora. Condițiile de travai sunt greu de schimbat ca urmare a specificității acestei meserii. Uh, și tocmai de aceea solicităm Comisiei să se pronunțe în favoarea abrogării coeficienților și a decretului care autorizează acești coeficienți, adică decretul 2932 din 9 ianuarie 2009. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor membri ai Comisiei, vă mulțumim pentru atenție. Grație la parola. Mulțumim. Din nou, doamna Reid din partea Comisiei. Vă mulțumesc, doamnă președintă. În această petiție, Comisia a dat un răspuns detaliat în scris în octombrie 2008 deja și atunci am cerut clarificări despre fapte și petiționarul ne-a trimis informații detaliate, inclusiv faptul că legislația națională uh, relevantă fusese modificată. Este un domeniu foarte tehnic în ce privește timpul de lucru și am să încerc să explic bazându-mă pe hotărârile Curții Europene de Justiție. Aici este vorba despre cum se face calculul timpului de lucru și în ce privește hotărârea Curții de Justiție apropo de acest on-call time în limba engleză, deci timpul când trebuie să fii disponibil, a fost considerat ca fiind timp de lucru. Aș vrea să vă dau un exemplu practic ca să fie mai ușor de înțeles. În orice domeniu de activitate există un, un acord de branșă care definește că um, există anumite activități care uh, sunt considerate uh, timp de lucru și altele nu, unele în proporție de 75%, altele într-un într procent mai mic. În franceză se cheamă echivalență. Și, cum spuneam, pentru diferite sectoare de activitate există aceste acorduri de branșă care stipulează proporțiile în care acest timp în care trebuie să fie disponibil este considerat sau nu timp de lucru. Și noi am analizat compatibilitatea între legislația franceză și directiva timpului de lucru. În plus, exista și cazul 14 per 2004, unde tot era vorba despre măsurarea timpului de lucru și acolo am considerat că acest timp în care trebuie să fie disponibil nu era considerat timp de lucru. Într-un alt caz, s-a spus că, de exemplu, atunci când o persoană se află la servici și este disponibil, chiar dacă o face numai timp de o oră, acea oră trebuie să fie considerată timp de lucru în măsură de 100% și nu numai de 75% cum o stipula uh, legea națională din acel stat. Potrivit dreptului comunitar și hotărârii în cazul Siema Diego, acest on-call time, la locul de muncă, trebuie să fie considerat timp de lucru. Atunci când acest on-call time se desfășoară mai degrabă la domiciliul angajatului, atunci nu trebuie să fie considerat timp de lucru. Așa a hotărât Curtea de Justiție. Atunci când angajatul poate să rămână la domiciliu, Curtea a spus că poate să aibă și preocupări private, familiale, pe care nu ar putea să le aibă la um, sediul firmei unde lucrează și de aceea nu poate să fie considerat 100% timp de lucru. Iată distinția care se făcea. Apropo de acest această perioadă de disponibilitate la sediul uh, firmei și la domiciliul angajatului. Pentru că au încercat să se calculeze câte ore persoana respectivă efectiv muncește în interesul de serviciu sau se poate ocupa și de activități private. Și aici intervine directiva timpului de lucru pentru a uh, calcula cele 48 de ore maxim pe săptămână. Am văzut mai multe petiții în care petiționarii spuneau că acest on-call time nu este plătit la fel ca timpul normal de lucru și Curtea de Justiție a confirmat în mai multe hotărâri, de exemplu ultima fiind în cazul Ferrara, că directiva timpului de lucru nu se aplică pentru uh, um, felul în care sunt remunerate uh, orele de lucru sau de uh, on-call. În ce privește această petiție, noi am analizat decretul din anul 2009 și acordul colectiv și ni s-a părut, după analizarea acestor documente, că acum prevederile naționale franceze țin cont de hotărârile din ultimele uh, cazuri prezentate la Curtea Europeană de Justiție. Acest sistem de echivalență se aplică și pentru uh, cota de remunerare acest sistem nu este uh, contrar dreptului comunitar. Acest sistem, de asemenea, se poate aplica și pentru calcularea timpului de lucru cu condiția ca angajații să nu muncească mai mult de 48 de ore pe săptămână. Știți că, în general, săptămâna de lucru în Franța este de 35 de ore, uh, mult sub maximum prevăzut de directivă. Instanța franceză care s-a ocupat de acest caz, care apoi um, a ajuns la Curtea Europeană de Justiție, a spus că sistemul de echivalență poate să fie folosit atâta timp cât angajatul respectiv nu depășește norma maximă de lucru. Dar atâta timp cât acest lucru nu se întâmplă, sistemul de echivalență poate să fie folosit și după ce am analizat documentele trimit, trimise de petiționar, decretul, cum spuneam, și acordul uh, colectiv de branșă, am văzut că asta s-a întâmplat în cazul lui. A fost aplicat acest sistem de echivalențe. Deci, până la urmă, nu a existat vreun caz de nerespectare a prevederilor directivei sau a hotărârilor curții de justiție. o să trimitem un răspuns detaliat astfel încât petiționarul să aibă toate argumentele. Singurul lucru pe care mai doream să-l spunem este că în ultimul răspuns dat de petiționar, dumnealui a spus că atunci când angajatorii calculează timpul mediu de lucru al Uh, celor care lucrează pe ambulanțe nu respectă regulile, mai ales atunci când uh, e vorba despre acordarea concediului. Se spune clar că cele patru săptămâni obligatorii de concediu plătit prevăzute de directivă nu trebuie să fie incluse în calcularea timpului de lucru. Pentru că dacă acest lucru ar fi luat în calcul, dacă perioada de concediu obligatoriu ar fi luată în calcul, ar însemna că angajații lucrează peste um, norma de 48 de ore. Petiționarul spune că unii angajatori nu respectă regulile, însă așa ceva, asemenea nerespectarea regulilor, ține de competența autorităților naționale, pentru că este o încălcare a dreptului muncii francez și ar trebui să se facă o reclamație către inspectorii muncii din Franța și către instanțele competente, pentru că ține cont uh, ține uh, de uh, competența autorităților naționale, pentru că e vorba despre o încălcare a unor reguli de către niște companii private de ambulanțe. La ringrați. Vă mulțumim, spune președinte, acum doamna Gruni vrea să ia cuvântul. Oui, merci. Da, mulțumesc. Am uh, citit cu atenție această petiție. Pentru mine, odată cu ultimul decret, cel din 2009, am intrat în respectarea directivei timp de lucru, așa cum este formulată acum. În ceea ce privește echivalențele, știu că există asta și pentru alte profesii, deci este un element deja acceptat, prevăzut și pe plan național și în conformitate cu directiva. Limita de 48 de ore și uh, decontarea săptămânilor de concediu plătit pentru aceste aspecte cunosc lucrurile foarte bine pentru că dacă inspecția muncii um, cum să spun, nu, uh, nu verifică uh, dacă, dacă întreprinderea nu plătește, atunci trebuie să vină inspecția muncii și să vadă ce se întâmplă. Știu foarte bine că uh, se, atunci când un salariat uh, anunță că este o încălcare a timpului de lucru, trebuie să-i se dea un răspuns chiar pe loc. Pentru mine, în momentul de față, petiția ar trebui închisă, pentru că răspunsul a fost deja dat nu pot să spun, uh, nu știu ce i-ați uh, spus petiționarului, dacă e adevărat sau nu e adevărat, uh, însă lucrurile trebuie rezolvate în Franța. În ceea ce privește salariul, în directivă nu există nicio mențiune legată de salariul respectiv, de remunerare. Asta trebuie văzut în cadrul negocierilor salariale tot în Franța. Ringrazio. Domnul Boșinaru vrea să ia cuvântul? Nu. Petiționarul mai dorește să adauge ceva? Nu. În consecință, hotărâm că petiția este închisă. Deci petiția este închisă, așa cum a cerut și colega noastră. Nu are nimeni obiecții. Trecem la petiția de la numărul 12, prezentată de un cetățean spaniol privind reglementările care stabilesc condițiile de lucru ale ofițerilor de poliție din Navara, și faptul că acestea nu respectă spiritul și litera directivei 2003-88 a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru. Petiționarul nu este prezent, deci dau cuvântul din nou doamnei Reid de la Comisie. Thank you, Chairman. I... Mulțumesc, doamna președintă pot să fiu mult mai succintă la această petiție, pentru că nu avem elemente noi care să fie apărut între timp. Am făcut o comunicare în noiembrie 2008 și nu am primit uh, nicio comunicare de la petiționar prin niciun alt canal și poziția noastră a rămas aceeași. Principalul element care a fost prezentat de petiționar era faptul că perioada de odihnă săptămânală prezent, prezentată în directivă ar fi putut uh, fi amânată pe săptămâna ulterioară perioadei de lucru pentru Corpul de Poliție din Navara. Acest lucru este prevăzut și permis în mod explicit de către directivă, pentru că directiva permite ca perioada de odihnă săptămânală să există, însă la articolul 16 se arată că această perioadă de odihnă poate fi amânată pe săptămâna ulterioară. Și există și alte derogări în uh, directivă pentru a se prevedea alte amânări, deci nu vedem nicio încălcare a directivei. Sunt intervenții. Mulțumesc. Obiecții, intervenții. Nu există motive suficiente pentru a hotărâ închiderea acestei petiții, deci o păstrăm deschisă. Trecem la petiția de la următorul punct. Aici petiționarul este prezent. Deci îi dau cuvântul doamnei Chantal Pons Mesoache, în numele petiționarilor. Madame le Président, Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, de la început, petiționarul regretă că nu a fost destinatarul observațiilor care au fost făcute de statul francez. De aceea vrem să dăm niște informații complementare celor ale Comisiei din 18 februarie 2010 și vă mulțumim pentru uh, șansa pe care ne-ați oferit-o să o facem acum. În niciun caz nu putem fi uh, considerați ca șefi sau persoane care au o prerogativă autonomă conform articolului 17 din directivă. Ca să vă convingeți, pot să vă dau câteva elemente. Poliția Națională franceză este o structură foarte ierarhizată și organizată în trei corpuri active. Corpul de încadrare și de aplicații, compus din gardieni, brigadieri și maiori, uh, Um, număr de 104.000, corpul de comandă din care facem parte, compus din locotenenți, capitani și comandanți de poliție, reprezentând 11.500 de agenți și corpul de concepție și uh, compus din controlori și inspectori generali, care reprezintă 1800 de agenți. Locotenenții, capitanii, comandanții de poliție aparțin corpului intermediar, întrucât în această ierarhie ei se află între cei gradați și gardienii uh, pe care îi comandă, respectiv comisarii de poliție de care sunt comandați. În al doilea rând, denumirea folosită pentru a-i desemna pe membrii acestor corpuri confirmă că ofițerii de poliție, locotenenți, capitani și comandați de poliție sunt subordonați comisarilor de poliție, întrucât primii aparțin unui corp de comandă, în vreme ce cei din a doua categorie țin de un corp de concepție și direcție. În al treilea rând, definiția misiunilor ofițerilor de poliție demonstrează foarte clar această subordonare, întrucât articolului 2 din Cretul 2005 14 din 29 iunie 2005 privind statutul particular al Corpului de Comandament din Poliția Națională preciză că, citez, aceștia secundează sau înlocuiesc comisarii de poliție în exercitarea funcțiilor lor, cu excepția cazurilor în care legea prevede în mod expres intervenția comisarului. Am încheiat citatul. În al patrulea rând, această legătură de subordonare este accentuată și de definiția misiunii comisarilor de poliție care Citez, sunt însărcinați să elaboreze și să pună în aplicare doctrina de utilizare și conducerea serviciilor uh, a căror responsabilitate o asumă din punct de vedere operațional și organic conform articolului 2 din decretul numărul 2005-939 din 2 august 2005 privind statutul particular al Corpului de Concepție și de Direcție al Poliției Naționale. În al cincilea rând, peste 96% dintre ofițerii de poliție țin de articolul 4 din decretul 2000 din 25 august 2000 privind reducerea timpului de lucru în funcția publică în cadrul statului, adică a, travai, a muncii care se numește Uh, postată sau un ciclu sau uh, săptămânală și în, această, în acest sens nu dispun de niciun fel de autonomie în ceea ce privește gestionarea timpului de lucru. Ei beneficiază de o autonomie relativă a timpului de lucru și aceasta trebuie încadrată de comisarii de poliție. Această autonomie parțială este insuficientă conform Curții de Justiție și conform cazului uh, C, liniuță 484-04, Comisia contra Regatul Unit pentru a autoriza derogarea articolului 17. Aceste diferite elemente arată că, de fapt, ofițerii de poliție, logotenenți, capitani și comandanți de poliție fac parte dintr-o ierarhie foarte clară și nu dispun de nicio autonomie proprie, fiind plasați sub direcția comisarilor de poliție. Prin urmare, derogația Uh, derogarea din articolul 17.1a al directivei n-ar trebui să se aplice și în cazul ofițerilor de poliție. Din aceste motive, petiționarul solicită ca legislația franceză care se referă la timpul de lucru al ofițerilor de poliție să se conformeze cu directiva 2003 84 CE. Vă mulțumesc pentru atenție. Grazie lei. Mulțumesc foarte mult. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Reprezentanta comisiei, doamna Schroeder, da? Mă scuzați, spune președinta. Um, yes. Nicio problemă, doamnă președinte. Într-adevăr, ne bucură să avem această ocazie pentru a prezenta situația actualizată și cer scuze petiționarului pentru că nu a primit informațiile actualizate pe care le-am trimis Comisiei de Petiții. Această petiție se referea în special la aplicarea directivei timpului de lucru în Franța, pentru nivelul de management uh, mijlociu a Poliției Naționale și schimbările recente din legislația referitoare la timpul de lucru. Unele dintre chestiunile prezentate de petiționar, în special în ceea ce privește rata remunerării, sunt ca de fiecare dată în afara domeniului de aplicare a directivei, așa cum am explicat mai devreme. Însă am spus de asemenea în răspunsul nostru din ianuarie 2010 că aveam îngrijorări în legătură cu chestiunile prezentate de petiționar. Ni se părea că există semne de întrebare în legătură cu conformitatea cu directiva în două puncte. În primul rând, în legătură cu o limită efectivă aplicabilă pentru timpul de lucru săptămânal, pentru acești ofițeri de poliție, corp eh, de comandanți și, în al doilea rând, dacă din cauza unei aplicări ineficiente a directivei timpului de lucru s-ar putea ajunge la depășirea timpului de lucru săptămânal stabilit de directivă. Directiva prevede la articolul 17.1 o derogare pentru anumiți salariați care pot decide în mod independent în legătură cu depășirea timpului lor de lucru. Și ne-am exprimat uh, îndoiala în legătură cu uh, faptul dacă acest corp de comandanți, corp de comandant francez ar intra în acest domeniu de aplicare al directivei la acest articol. Am avut discuții la nivel informal cu autoritățile naționale, și până la momentul acesta ei n-au reușit să clarifice îndoielile noastre, îndoieli prezentate în răspunsul de la începutul acestui an. De aceea vom uh, prezenta un al doilea răspuns în scris detaliat atunci când vom primi la rândul nostru răspunsul autorităților naționale. Deci îmi cer scuze că până acum n-am reușit să prezentăm un alt răspuns formal dar pot să vă confirm că ne menținem în continuare îndoielile menționate în răspunsul nostru anterior și încercăm aceste lucruri cu autoritățile naționale. Mulțumesc! Grazie, colega Bostinaru. Mazzoni, Mrs. Chairwoman, here it's... Doamnă președintă, E clar aici, petiția trebuie să rămână deschisă până vom primi din partea Comisiei și din partea autorităților competente franceze un răspuns clar asupra acestor lucruri. Propunerea mea este să o menținem deschisă. Mulțumesc. A colega Gruni. Bon, moi, je suis <coughs> Și eu sunt de acord pentru că trebuie să avem un răspuns cât se poate de clar. Lucrurile sunt complicate. Nu cunosc foarte bine statutul polițiștilor. și cunosc mai degrabă probleme legate de dreptul muncii din domeniul privat. Poate că această activitate a lor corespunde celei a unui funcționar. Cu siguranță trebuie să aveți uh, o persoană ierarhic superioară uh, ar trebui să discutați cu aceasta, să discutați despre orele de muncă, de zilele de muncă, să solicitați compensații pentru uh, orele muncite, să solicitați perioade de odihnă și așa mai departe. Nu este foarte clar uh, am înțeles totuși că directiva nu ține cont de uh, elementul remunerație, salariu. În poliție există anumite sume care sunt atribuite din punct de vedere, atribuite din punct de vedere forfetar. Trebuie să se țină cont de orele suplimentare de muncă ale polițiștilor și de aceea cred că trebuie să rămână deschisă în continuare petiția pentru a vedea ce uh, răspuns va da administrația franceză și răspunsul ar trebui să vină cât se poate de repede. Uh, Firmătarea Mulțumim. Petiționarul mai dorește să ia cuvântul? Nu? A, un minut atunci. Oui, excusez. Da, îmi cer scuze, am două observații simple. În scrisoarea directorului general al Poliției Naționale din 2008, dacă mi-aduc bine aminte, mi s-a răspuns clar că nu, vo, nu se va face un decont orar pentru ofițerii de poliție. Deci suntem în imposibilitatea de a ști în mod foarte clar care este timpul nostru de lucru și aceasta mi se pare total contrar directivei menționate. A doua observație, Comitetul Cartei Sociale Europene, revizuite, a intervenit deja în legătură cu această problemă pentru a ști dacă ofițerii de poliție reprezintă un corp de direcție care poate să uh, scape de acele norme obișnuite privind agenții funcției publice. Ni s-a răspuns clar nu, că țin de regimul obișnuit și că trebuie să li se aplice regimul orar. Acestea sunt cele, acestea sunt cele două observații pe care am dorit să le aduc la cunoștința Comitetul, Comisiei Petiții. Rivolgeam anche la Atunci și noi ne uităm la comisia executivă care a spus clar că trebuie să mai facă verificări și o să o rugăm să fie atentă la aceste două aspecte evocate de unul dintre petiționari. Deci petiția rămâne deschisă și vom monitoriza ce se va întâmpla. Mulțumim petiționarilor. Acum ultimul punct de pe ordinea de zi din această după-amiază, petiția prezentată de domnul Jean Pirot, care este în sală și îi dau cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor, statul belgian dă dovadă de cea mai mare rea credință, continuând să refuze aplicarea legii din 14 decembrie 2000 pentru membrii serviciilor publice de luptă împotriva incendiilor. Această lege transpune în dreptul belgian, din, începând cu 1 iulie 2001, directiva 93104. Votată de acum 9 ani, această lege de transpunere este în continuare incompletă, pentru că lipsește în continuare articolul 24, care ar trebui să determine modalitățile de supraveghere și de respectare a legii. Din 2006, datorită interesului nostru pentru pentru directive și datorită facilității de acces la informațiile Uniunii Europene, am descoperit dreptul comunitar și am uh, realizat foarte repede că pompierii noștri erau privați de acest drept european. Ori este evident că cauza noastră este justă, că este demonstrată de dreptul comunitar, de directivele și numeroasele hotărâri ale Curții de Justiție Europene. Oamenii ca focului, deci uh, pompierii, serviciile publice de luptă împotriva incendiilor sunt cei care au nevoie de cele mai multe măsuri de protecție pentru sănătate și pentru siguranța lor, măsuri stabilite prin directive. Pentru bărbații și femeii care lucrează în acest domeniu, munca de zi cu zi este uh, o continuă problemă. Statul belgian practică discriminări între membrii profesioniști și cei neprofesioniști din serviciile publice de luptă împotriva incendiilor, care sunt uh, considerați în mod greșit de către stat ca voluntari. Ori ei nu sunt voluntari, întrucât legea belgiană din 3 a 7 a 2005, prin articolul 3, definește voluntariatul ca fiind o activitate care nu comportă niciun fel de obligativitate și care nu este remunerată. De multe ori, 99% dintre cazuri, membrii neprofesioniști ai acestor servicii exercită deja o altă meserie uh, completă cu 38 de ore de muncă pe săptămână. Falcii voluntari, practic, sunt membri ai serviciilor publice de luptă împotriva incendiilor și de protecție civilă și exercită exact aceeași activitate ca și colegii profesioniști. Au același angajator, urmează aceleași cursuri de formare, au același echipament, aceleași misiuni. De multe ori sunt împreună de gardă împre- în aceeași cazarmă cu uh, profesioniștii și intervin în aceleași situații, în aceleași cazuri periculoase. ei răspund perfect criteriilor enunțate în hotărârea Jäger din 9 a 9 2003 a Curții de Justiție Europene. Și totuși sunt în serviciu la dispoziția angajatorului obligat să rămână în zonă sau în locul desemnat de acesta pentru a răspunde imediat la uh, telefonul aceluia, în caz contrar, urmând să fie sancționați. Quasi totalitatea membrilor neprofesioniști ale, ai serviciilor publice de luptă împotriva incendiilor n-au niciun fel de limită în legătură cu timpul de lucru. Regulamentul de ordine interioară a majorității serviciilor de acest gen impun prestații de luni până luni ceea ce înseamnă peste 168 de ore pe săptămână fără întrerupere. Ei sunt privați arbitrar de protecția propriei sănătăți, de siguranță, de drepturi individuale comunitare, întrucât același angajator impune profesioniștilor să lucreze cu colegi pompieri neprofesioniști, cărora le permite să cumuleze 168 de ore de muncă fără niciun fel de uh, pauză. Neprofesioniștii sunt discriminați în, prin condițiile de muncă în cadrul aceluiași serviciu și chiar în caz de deces sau de accident de uh, muncă în timpul intervenției. Dacă soția și copiii profesionistului ar primi o pensie de văduvă sau de orfan, uh, soția și copiii celui care nu este profesionist n-ar primi decât o sumă care reprezintă indemnitatea de deces uh, pe care i-ar oferi o un asigurator plus un mic supliment din partea statului. În Belgia, de la 1 iulie 2001, um, și pentru că data teoretică a aplicării directivei 93 pe 104 și pentru că nu există control, continuă să se comită în fiecare zi violări ale legislației europene. Vă mulțumesc pentru atenție, trăiască Uniunea Europeană. Mulțumim și dăm cuvântul doamnei Rei din partea Comisiei. Thank you, Madam President. Vă mulțumesc, doamnă președintă este singura petiție unde încă nu am trimis un răspuns în scris. Și pentru a putea face acest lucru, ar trebui să triem un pic informațiile pe care le-am primit cu privire la acest caz, căci uh, deocamdată, în baza a ceea ce am primit de la petiționari, este foarte greu pentru noi să ne dăm seama în ce măsură e vorba despre dreptul comunitar, dacă a fost bine aplicat sau nu. Petiționarul afirmă că pompierii care sunt voluntari și sunt uh, obligați să fie disponibil timp de 168 de ore pe săptămână, ceea ce înseamnă 7 zile din 7, 24 de ore din 24. Și pentru noi nu uh, e clar dacă ei trebuie să rămână la locul de muncă în tot acest timp și atunci totul trebuie uh, contat totul contează ca și cum ar fi timp de lucru sau dacă ei pot să rămână la domiciliu, dar trebuie să poată să răspundă uh, în cazul în care sunt chemați să intervină. Dacă așa stau lucrurile, potrivit hotărârii Curții de Justiție, timp de lucru este numai acela în care pompierii efectiv intervin în cazul unui incendiu. Deci, cum spuneam, vrem să înțelegem un pic mai bine circumstanțele ca să știm dacă ei sunt obligați uh, pentru o parte din aceste ore să fie prezenți la uh, um, cazarmă sau nu. Vrem să știm dacă se întâmplă acest lucru în fiecare săptămână sau nu, sau este o medie orară e ceva care se întâmplă în unele săptămâni și în altele nu. Deci toate aceste aspecte trebuie clarificate. Petiționarul stipulează că acești pompieri, fiind voluntari, au eventual și un alt loc de muncă și atunci noi vrem să știm pentru câte ore pe săptămână aceste persoane lucrează în alte parte. Așa cum am spus și în răspunsurile noastre precedente, diferențele dintre condițiile de lucru, dintre condițiile de salarizare uh, între pompieri profesioniști și cei care sunt voluntari țin de competențele naționale, la fel și ceea ce privește condițiile de lucru, sănătatea, protecția la locul de muncă. Știm că pompierii sunt confruntați cu situații periculoase, de aceea au nevoie de odihnă și nu trebuie să se extenueze la locul de muncă. Noi vrem să fim de ajutor și, cum spuneam, vrem să avem precizări în ce privește aceste puncte ca să putem să dăm un răspuns mai precis, pentru că există atât de multe neclarități care totuși sunt importante. Îmi pare rău că deocamdată nu putem să dăm încă un răspuns. Încă o dată, dacă ne sunt furnizate date precise la toate întrebările pe care le-am menționat, cred că o să putem să uh, fim și noi mai, de, mai, de un mai mare ajutor. Domnul Boștinaru. Distance to be blamed. E un pic șocant Poate că e, devine distanța pentru că Parlamentul e prea departe de guvernul belgean ca să uh, primim un răspuns. Eu sunt uh, convins că poșta încă funcționează și că poate și până la calendele grecești o să primim un răspuns de la guvernul belgean. Dar este o adevărată problemă. Trebuie să o rezolvăm, stimată doamnă președintă. Guvernul național are obligația să răspundă întrebărilor adresate de Comisie și de Parlament. Știu foarte bine cum se comportă guvernele. Am experiența guvernului din România care se comportă la fel. Oare eh, chiar nu avem capacitatea să convingem guvernele să ne răspundă la întrebări? căci atâta timp cât nu vom avea un răspuns din partea guvernului belgean, nu o să putem nici să constatăm o încălcare a vreunei reguli europene și să luăm acțiuni, ori să constatăm că, din potrivă, regulile belgene respectă întru totul normele europene și sunt uh, aplicate uh, în integralitate și nu trebuie să facem nimic. Dar într-un mediu atât de neclar, nu putem decât să păstrăm petiția deschisă și să trimitem o scrisoare călduroasă către guvernul belgian. Poate găsim vreun secretar de stat încă în viață care poate să răspundă la întrebările trimise de Comisia Europeană. Vă mulțumesc! Il firmatario. Petiționarul mai dorește să spună ceva? Poate că și dumnealui poate să ne dea câteva elemente și apoi să le trimită și în scris. Oui, s'il vous plaît. Da, vă rog și vă mulțumesc. Aș vrea foarte pe scurt să vă spun că pompierii voluntari la noi lucrează o săptămână pe lună în regim de gardă, de permanență. Există patru echipe care se schimbă regulat și timp de 168 de ore sunt prezenți pentru că în fiecare moment trebuie să fie prezenți într-o anumită zonă, nici să nu vorbim despre domiciliu. Trebuie să fie uh, undeva unde să poate să ajungă la orice apel în timp de 5 minute. Și oricum, avem dovada că majoritatea comunelor belgiene nu au cazărmi pentru pompieri. Deci nu se poate spune că sunt într-o anumită zonă în cazarmă dar sunt de gardă, sunt de serviciu, chiar și la ei acasă. Nu cunosc decât două perioade, una de pauză și una de muncă. Dacă nu sunt pompieri, cine va răspunde la apelurile uh, de luptă împotriva incendiilor? Este foarte clar că pompierii se ocupă de această, de această activitate ca orice alt profesionist din alt domeniu. Ni se spune de asemenea că au aceiași angajatori care îi folosesc în timpul zilei și îi folosesc și după ce li se termină prim, primul serviciu. Ei trebuie să intervină chiar dacă n-au apucat să doarmă după ce au terminat uh, munca la primul loc de muncă și credeți-mă, este foarte complicat să intervii în astfel de situații. Noi ce obținem? Întotdeauna tăcere dacă comisia ne lasă această petiție deschisă, voi pregăti un raport mult mai detaliat, pentru că acum nu știam ce trebuie să vă aduc uh, exact